Buongiorno, avanti, possiamo iniziare. Bună ziua, haideți să începem. Bene, benvenuti a tutti, iniziamo questo importante... Bine ați venit! Vom începe acum acest atelier important privind noul sistem al plăților directe. Targeting, redistribuire, este al doilea atelier privind reforma PAC. Și e vorba de problemele cele mai delicate ale reformei și anume ă, noul regim de plăți directe, targeting și redistribuire. Bine ați venit, domnule Ellen Swinburne de la Universitatea Reading, care ne va prezenta acest uh, studiu după care vom face și o dezbatere și profesorul va răspunde comentariilor colegilor. Vreau să-i salut pe domnii Borchard și Coturni de la DG Agri și dau imediat cuvântul domnului Swinbank. Thank you, Mr. Chairman, uh, for those words of introduction. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult că am fost invitat să iau cuvântul în fața dumneavoastră în această după amiază. Am o prezentare PowerPoint, însă au fost acolo, erau acolo câteva pagini care arătau uh, uh niște grafice și nu știu cât de bine le veți putea vedea, însă în fine o să încercăm să le discutăm pe măsură ce înaintăm. În pregătirea notei informative pe care ați văzut-o unii dintre dumneavoastră, uh, a fost să iau propunerea Comisiei privind noul regim de plăți directe și să-l analizez dintr-o perspectivă critică. Așadar, nu am venit aici în această după-amiază ca să vă spun uh, care sunt defectele PAC, după părerea mea, sau ce ar trebui să se facă cu PAC. E vorba de o activitate mult mai limitată și anume Trebuie să vorbesc despre propunerile actuale, ținând cont de faptul că au fost deja făcute aceste propuneri și că uh, probabil acest lucru va influența evoluția lor. Merită subliniat și faptul că eu consider că această notă informativă, că, uh, că există o notă informativă separată privind ecologizarea, greening-ul. Deci comentariile mele nu se vor referi prea mult la ecologizare, deși doresc să fac vreo două comentarii pe această temă, dată fiind importanța sa la OMC. Așadar, prezentarea mea este structurată după cum vedeți pe slide. Are formatul unui raport, sunt câteva comentarii introductive pe care aș dori să le fac în legătură cu plățile directe în cadrul PAC și efectul probabil al plăților directe înainte de a trece la o discuție mai uh, substanțială. Vreau să vă amintesc că sistemul de plăți directe existent în cadrul PAC a fost dezvoltat în mod ad hoc, începând practic cu reformele McSherry de acum 20 de ani. Acestea au evoluat de-a lungul anilor și de-a lungul timpului întregul concept a trecut de la compensare pentru schimbările de politică la măsuri de susținere a veniturilor. Însă majoritatea reformelor care au avut loc au încercat să mențină beneficiile primite de agricultorii individuali. Așadar, reformele McSherry compensau agricultorii individuali pentru pierderea suferită din cauza scăderii prețurilor la carnea de vită, iar reformele din 2003 au continuat această tendință, practic, permițând agricultorilor individuali să-și primească uh, sprijinul de-a lungul anilor și nu li s-a dat niciun fel de impuls de a produce uh, produse agricole. Ajutoarele directe decuplate reprezintă o parte foarte mare din PAC, reprezintă peste 73% din bugetul PAC pentru 2012. E vorba de ajutoare foarte uh, importante. Aș fi vrut să zăbovesc o clipă asupra efectului direct al plăților directe. Efectului probabil, mă scuzați, al plăților directe, după părerea mea. Pentru că mie mi se pare că acest mecanism politic își uh, înfrânge propriul scop. Eu nu cred că aceste măsuri vor avea efecte de durată asupra veniturilor uh, agricole. Pe... Mie mi se pare că plățile directe se vor reflecta în niște costuri mai mari și pentru furnizori și pentru uh, comercianți. Sigur că sunt benefice pentru uh, destinatarii inițiale, însă cu timpul devin problematice pentru sectorul agricol. Cu timpul, dacă analizați conturile agricole, vă veți da seama că agricultura depinde în mod uh, exagerat de plățile directe. Toate aceste lucruri vor reprezenta probleme destul de mari pentru um, nou, nou veniți pe piață, pentru că dacă vor dori să cumpere teren, vor fi uh, se vor confrunta cu vânzători care știu că ei pot beneficia de plăți directe și acestea vor fi incluse în prețul terenurilor, deci se vor confrunta cu o problemă a prețului ridicat în mod artificial. Cam așa văd eu acest sistem este, aceste plăți directe condamnă sectorul agricol pentru că ei, uh, agricultorii sunt nevoiți să utilizeze plățile directe ca să facă față prețurilor mari care sunt umflate din cauza plăților directe. E un cerc vicios. Așadar, la ce folosesc plățile directe? Comisia a emis foarte multe documente și uh, Asta pentru a-și susține propunerile actuale. Mie mi se pare destul de greu să uh, găsim undeva o declarație clară privitoare la scopul plăților directe. Cea mai uh, clară a fost aceea pe care o vedeți și anume plățile directe decuplate oferă astăzi uh, susținerea venitului de bază și susținere pentru bunurile publice de bază dorite de societatea europeană. E drept că dacă ne uităm la tratat, constatăm că există obiectivul de a oferi comunității agricole un nivel de trai corect, sporindu-se um, câștigurile individuale ale persoanelor active în domeniul agricol. Bănuiesc că cam după acest principiu a evoluat PAC de-a lungul anilor. Ca economist am o problemă legată de cuvântul fair, corect, nu e treaba economiștilor să se gândească la corectitudine, ei trebuie să se gândească la eficiență. De corectitudine se ocupă politicienii și asta e părerea mea. Se menționează aici un standard, un nivel de trai corect pentru comunitatea agricolă. Eu nu știu ce înseamnă această comunitate agricolă. În Regatul Unit, de exemplu, sunt foarte mulți lucrători salariați în comunitatea agricolă. Sunt și ei incluși aici sau sunt incluși proprietarii de terenuri? Nu știu sigur dacă eu, unul, sunt conștient sau dacă sunt conștienți uh, decidenții politici de ce înseamnă comunitatea agricolă. Apoi se vorbește de câștigurile individuale ale persoanelor active în agricultură. Cam acesta este conceptul. Comisia Europeană și unii din membrii Parlamentului European au arătat că uh, cei din sectorul agricol au venituri mai mici decât uh, cei din alte sectoare. În rezoluția, una din rezoluțiile dumneavoastră ați arătat că uh, veniturile din agricultură sunt mai mici cu vreo 40% pe unitate decât în restul economiei, într-o rezoluție din iunie 2011. Cred că una din concluziile Comisiei este că, dat fiind că agricultura are în agricultură sunt venituri mai mici decât în alte sectoare ale economiei, e nevoie să susținem agricultura. Dar se poate ajunge și la alte concluzii. Până la urmă avem plăți directe de 20 de ani și înainte de asta au fost 30 de ani de alte măsuri de susținere. Înseamnă 50 de ani de politică agricolă, dar înseamnă că dacă agricultorii încă au nevoie după 50 de ani de susținere, înseamnă că politica a eșuat. Cifrele sunt corecte, dar chiar e corect să... Chiar sunt analizate aici cifrele din, din agricultura comercială și acelea chiar sunt oare mai mici decât cele obținute în restul economiei? Revin la analiza de impact a Comisiei. Acolo se spune că sunt foarte puține date disponibile privind veniturile la nivel de gospodărie de, um, dintr-o zonă agricolă. Deci, este clar că în domeniul agriculturii comerciale nu avem această problemă și nici nu se știe ce se întâmplă cu veniturile gospodăriilor agricole. Nu înseamnă că ele sunt în mod necesar în urma restului economiei. Dacă ne uităm la dovezi, vedem că sunt foarte puține probe. Nu e clar cine sunt aceste persoane care au nevoie de susținere. Uh, îmi pare rău, cei, care, cei dintre noastre care nu au prezentarea în față nu vor vedea graficul, însă aici se, văd, se vede distribuirea plăților în uh, Regatul Unit în 2010. Cu roșu vedeți procentul de beneficiari și cu albastru vedeți uh, procentul de cheltuieli. În stânga paginii, prima unitate merge de la 0 la 500 de euro, și crește apoi până când în, dreap, în extrema dreaptă se ajunge la peste 500 de mii de euro. Mesajul din acest grafic este că uh, plățile sunt destul de uh, împrăștiate. Dacă ne uităm la cele de sub 500 de euro, înseamnă că 44% din uh, beneficiari au cerut 4% din bani și dacă vă uitați în dreapta, 1% din beneficiari au primit peste 150.000 de mii și deci au cerut 9% din bani. Putem să stăm să analizăm ce înseamnă aceste cifre, sunt foarte multe circumstanțe aici, însă ce încerc eu să spun este că nu există o legătură logică între această nevoie de susținere a veniturilor agricole și modul în care sunt cheltuiți banii. Comisia se referă și la bunuri publice. Nu e întotdeauna ușor să înțelegem uh, ce vrea să spună Comisia atunci când vorbește despre bunuri publice. Însă mi se pare că în acest set de propuneri sunt trei niveluri. În primul rând se vorbește despre bunuri publice de bază. Aici pare să existe o legătură cu ecocondiționalitatea și cu bunele condiții agricole și de mediu. Și mă întreb, de ce este necesar în aceste condiții să fie plătiți agricultorii ca să respecte legea, dacă acestea sunt uh, cerințele obligatorii din sistemul agricol? Asta se întâmplă și cu alte sectoare industriale. Și nu înțeleg prea bine de ce trebuie să fie despăgubiți agricultorii pentru că respectă legea. Apoi mai este și ideea multifuncționalității. Se pare să fie o adăugire la bunurile publice și anume e vorba de atribute culturale, sociale și ecologice pe care agricultura le oferă restului societății, o societate a valorilor. Însă, de fapt, nu sunt chestiuni care nu se vând la piață și deci uh, Uh, există această teamă că atributele respective nu vor mai fi oferite pentru dacă agricultorii nu sunt răsplătiți. În acest uh, sistem al plăților directe, multifuncționalitatea este bazată, de fapt, pe altruism din partea agricultorilor. Nu există niciun fel de obligație contractuală de a oferi aceste lucruri prin agricultură. Un al treilea element care reiese din documente este ideea că plătim pentru siguranța alimentară. Că agricultorii europeni au costuri mai mari ce trebuie rambursate, deoarece produc într-un oarecare sens uh, alimente mai sigure decât cele importante, importate. Dacă este așa, se pune întrebarea dacă uh, Uh, alimentele importate sunt uh, nesigure. Înseamnă că ar trebui să facem ceva în legătură cu ele, nu invers. Dacă aceste alimente nu, sunt, nu îndeplinesc condițiile de siguranță, nu ar trebui să fie vândute la piață. Propunerea Comisiei reprezintă un set complicat de chestiuni. Nu am avut suficient spațiu în raport și nici acum nu am suficient timp să parcurg toate subiectele, însă doream să mă refer la subiectele uh, de pe pagina pe care o aveți în față. În primul rând, bugetul pentru plățile directe. Comisia a făcut eforturi extraordinare pentru a se asigura că bugetul PAC și alocarea sa rămân mai mult sau mai puțin neschimbate în, până în 2020, în uh, privința banilor. Practic, vechiul sistem cu anumite modificări este dus mai departe în noul sistem. Mie mi se pare că este o decizie politică și ca economist nu am ce spune despre ea, pentru că nu se încearcă nicăieri să se justifice bugetul pentru plățile directe. Este o nu pare să fie o chestiune de la bază spre vârf. Nu se spune de asta avem nevoie, asta e politica de care avem nevoie, hai să vedem cât ne costă, ci se spune acesta e bugetul pe care îl avem, hai să vedem ce facem cu el. Cred că este o chestiune politică aici și mie mi se pare că Comisia și dumneavoastră, parlamentarii europeni, aveți nevoie și de un plan B. Înțeleg că poate nu vreți să discutați acest lucru deschis, însă nu cred că vreți să mergeți la negocieri și să spuneți, da, acceptăm o reducere de 20% în bugetul PAC. Însă să zicem că ministrii de finanțe decid totuși să reducă cu 20% PAC-ul. Atunci ar lua 80 de miliarde din PAC, din bugetul PAC în următorul cadru financiar multianual, ceea ce înseamnă 80% uh, din pilonul 2. Gândiți-vă, vă rog, dumneavoastră, în secret, cum veți răspunde la această catastrofă. Veți decide să eliminați pilonul 2 și să mențineți pilonul 1? Sau veți face o reducere la cheltuielile din pilonul 1? Eu știu ce aș prefera eu personal, însă trebuie ca și dumneavoastră să decideți ce uh, faceți. Există o redistribuire propusă între statele membre, iarăși o formulă complicată, poate nu foarte, însă statele membre care au o plată medie la hectar mai mică decât media europeană vor primi mai mulți bani și invers. Se folosește cuvântul corectitudine foarte mult în această discuție. Este o chestiune politică se pune întrebarea dacă va fi acceptabil pentru statele care au acum un nivel de plăți sub medie, va fi prea dur, poate, pentru statele care au un nivel de plăți peste medie, nu știu, nu există un răspuns economic, totul este aici pur politic. Pentru că în document, din câte văd eu, nu se încearcă să se citeze niciuna din justificările pentru plățile directe pur și simplu se construiește această alocare a fondurilor. Nu se vorbește despre bunuri publice, despre coeziune și alți factori care ar putea determina această alocare. Pur și simplu se folosesc cifrele din trecut și se modifică un pic ca să fie mai acceptabile politic. Mie mi se pare că astfel se slăbește foarte mult uh, pledoaria pentru un sistem european al plăților directe. În legătură cu ecologizarea, domnule președinte, propunerea comisiei este practic ca 30% din banii alocați unui stat membru să fie băgați în această ecologizare. Mie nu mi se pare prea clară poziția comisiei aici. Inițial am crezut naiv că sunt două plăți, plata de bază și plata pentru ecologizare. Dar dacă citiți textul mai cu atenție, se pare că există o singură plată care este alcătuită din două componente, plata de bază plus ecologizarea. Cele două nu pot fi cerute separat. E, sunt foarte clare condițiile aici. De exemplu, dacă ești un agricultor uh, non-bio și ai teren arabil, trebuie să ai trei recolte pe terenul arabil. Nu există o separare a obiectivelor pe criterii naționale sau regionale. Deci nu se uh, stabilesc aceste obiective în funcție de criterii de mediu, însă se spune clar cât vor primi agricultorii și cât trebuie ei să plătească pentru beneficiile de mediu pe care trebuie să le îndeplinească. Costul, conform studiului de impact al Comisiei, va fi de 33 până la 41 de euro pe hectar, deci e un cost destul de mare pentru unii agricultori. Bănuiesc că ceilalți agricultori din Uniunea Europeană vor fi și ei confruntați cu aceste costuri, însă plata medie, din câte am înțeles eu, în Uniunea Europeană este de 80 de euro pe hectar. În unele regiuni va costa mai mult, sau mai puțin, dacă în funcție de situarea lor sub sau peste media europeană. Toate aceste chestiuni, la care voi reveni imediat, mi se pare că sunt probleme majore la OMC. Și voi reveni. Agricultorii activi. Din nou se vorbește de agricultură, transparență și uh, Există aici și anumite critici ale Curții de Conturi și ale Parlamentului European, care par să fie motive suplimentare ale acestei propuneri. Eu, ca economist, nu văd niciun motiv pentru care să credem că structurile de proprietate sau de gestiune afectează gestiunea terenurilor. Mie mi se pare că sunt excluse aici exploatații agricole din schema de plăți directe. Mie mi se pare că ce se întâmplă este că terenuri, unele terenuri sunt scoase din ecocondiționalitate. Și, domnule președinte, poate că ar trebui să lămuresc aici ceva. Eu nu sunt agricultor, însă ă, când eram profesor universitar, universitatea mea ă, gestiona și o ă, exploatație agricolă mare cu multe vite și cu mult teren arabil. Eu cred că aceste exploatații contribuie la agricultura multifuncțională din zonă, însă când citesc propunerea comisiei, mi se pare că plățile directe pentru acele exploatații reprezintă 5 la, mai puțin de 5% din, uh, uh, din venitul universității, deci nu ar fi nu s-ar califica pentru aceste criterii. Mi se pare foarte dificil să înțeleg cum poate această, acest sistem să fie pus la punct ca să nu apară obligația de a produce, de a fi agricultor activ și mi se pare foarte greu să se facă un sistem care să nu încalce regulile OMC. O serie întreagă de propuneri se referă la plafonare la agricultorii mici, la nou veniți și la cuplarea parțială. Mie mi se pare că toate răspund unor preocupări politice și nu economice. Deci cred că dumneavoastră în Parlamentul European sunteți mai în măsură decât mine să le evaluați. Eu nu găsesc niciun fel de motivație economică pentru niciuna din propuneri toate au potențialul de a împiedica uh, dezvoltarea necesară pentru a spori competitivitatea internațională a agriculturii europene. Vorbeam mai devreme despre efectul pervers al plăților directe asupra nou-veniților. Această propunere pare să trateze simptomele și nu cauza problemei. Trecem acum la OMC. Avem aici un nou grafic pe care mi-ar plăcea să-l vedeți. Aici am prezentat uh, declarațiile anuale ale Uniunii Europene la OMC privind uh, ajutorul intern, începând din 95-96 până la ultimele declarații pe care le-am verificat eu. Acum 10 zile, ultimele erau din 2007-2008. Ce vedeți cu portocaliu este așa numita cutie portocalie, Amber Box, de la OMC. Sunt măsurile de distorsionare care sunt limitate, cu albastru Blue Box și cu verde Green Box. Și ce s-a întâmplat de-a lungul timpului? Reformele de politică au îndepărtat uh, sprijinul de la cutia portocalie la cutia albastră, și apoi, de la reformele din 2003 încoace, au transpus măsurile din cutia portocalie în cea albastră și cea verde. Deci, măsurile agregate de sus, măsurările agregate de susținere uh, sunt la limita stabilită de OMC. Nu e nicio problemă deocamdată pentru Uniunea Europeană să îndeplinească această obligație. Iată și câteva cifre. Măsurile agregate de sprijin actuale sunt de uh, 72,2 de uh, 72,2 miliarde de euro pe an. Dacă runda de la Doha s-ar încheia și înțeleg eventualele comentarii cinice de aici, dar dacă s-ar încheia runda de la Doha, uh, pro și pro s-ar uh, folosi propunerea actuală de reducere cu 70% a măsurilor agregate de sprijin, atunci nivelul uh, ar, pentru Uniunea Europeană ar fi de 21,7 miliarde. În practică, declarația pentru 2007-2008 uh, a conținut cifre foarte mici de 12,4 miliarde. Deci Uniunea Europeană este sub obligațiile sale actuale și sub eventualele sale obligații post-Doha. Ați putea observa că în cutia verde, ă, schema de plată unică pe suprafață, UE 15 și UE 12, au reprezentat în 2007-2008 34,5 miliarde de euro. Dacă cumva ă, sistemul de plăți unice și succesorul său nu ar fi măsuri de cutia verde și ar trebui să se adauge și cele 34,5 de miliarde la, în declarațiile la OMC, atunci am avea o problemă. Atunci, cât de sigur suntem că aceste plăți directe intră în cutia verde? Cred că merită să subliniem faptul că uh, membrii OMC trebuie să-și facă singuri aceste declarații. Secretarul OMC nu le verifică. Însă, cu timpul, alți membri ai OMC au dreptul să conteste ce a făcut Uniunea Europeană și în cândva în viitor s-ar putea să se producă o astfel de contestație. Atunci am avea un uh, mecanism de soluționare a disputelor și probabil că juriul ar, el, uh, ar examina uh, cerințele cutiei verzi. Cerințele fundamentale sunt ca politicile respective să nu aibă niciun efect de distorsionare comercială. Însă Parlamentul European a făcut anumite declarații care uh, ne fac să ne întrebăm dacă aceste politici chiar nu au un impact asupra producției. De exemplu, în declarația dumneavoastră din iulie 2010 ați spus că ar trebui să existe o plată unică pe suprafață finanțată de Uniunea Europeană pentru toți agricultorii Uniunii Europene pentru a asigura durabilitatea socială și economică a, model, a modelului de producție agricol european oferind uh, siguranța alimentară de bază pentru consumatorii europeni. Nu știu ce înțelegeți prin uh, siguranța alimentară de bază, însă eu cred că vreți să spuneți să fie mai multe alimente produse în Europa. Continuu să se permită agricultorilor să producă uh, alimente de înaltă calitate în mod competitiv și a, să se asigure că activitatea agricolă și locurile de muncă din zonele rurale, rurale sunt încurajate în Uniunea Europeană. Eu dacă aș fi din Brazilia, mi-aș nota acest lucru, în caz că în viitor guvernul meu brazilian dorește cumva să conteste la OMC aceste plăți uh, de cutie verde. Pentru că eu iată ce se spune aici, că plățile directe sunt necesare ca să mențină producția de alimente în Europa. Deci se încalcă flagrant uh, cerințele de cutie verde. Apoi mai sunt și niște criterii specifice de politică. De exemplu, dacă dorești să uh, îți declari plățile pentru, uh, sus, pentru sprijinul de venit decuplat, la alineatul 16, 6D, mă scuzați, se spune că aceste, acest sprijin nu trebuie să fie legat de factorii de producție folosiți în anul de după perioada de bază. Trebuie să se activeze, deci, acest sprijin pe baza anuală și să, se, să corespundă cu terenul agricol eligibil, conform ecocondiționalității și uh, bunelor condiții agricole și de mediu. Eu cred că un membru al juriului ar fi tentat să spună în cazul acesta înseamnă că legați plata de un factor de producție pentru perioada respectivă. Și dacă începem să vorbim despre propunerile pentru agricultorii activi și ecologizare, avem și mai multe probleme. La sub, uh, sub paragraful 6e se spune că nu se va cere niciun fel de producție pentru a, primi, a se primi astfel de plăți. În ceea ce privește agricultorii activi, uh, nu e nicio problemă, pentru că, de fapt, se pare că ce se dorește este să ai agricultori inactivi. Deci, cu cât ceri agricultorilor să producă ceva de dragul transparenței, cu atât ai mai multe probleme după aceea la OMC și cu atât va fi mai greu să se con- convingă un juriu că uh, plățile nu sunt legate de niciun criteriu. Și revenind la ecologizare, agricultorii uh, care folosesc teren arabil și nu produc uh, produse bio, uh, trebuie să îndeplinească alte condiții pe care eu nu le prea înțeleg. Dacă ecologizarea reprezintă o plată și nu două, mie mi se pare că întreaga plată de bază pentru ecologizare nu este eligibilă pentru cutia verde. Dacă s-ar putea separa cele două și dacă componenta de ecologizare s-ar separa de componenta de bază, ar fi mai mult loc de manevră. Pentru că plățile din cadrul programelor de mediu reprezintă uh, o problemă pentru componenta de ecologizare. Se spune că eligibilitatea pentru astfel de plăți trebuie să fie stabilită într-un program de mediu clar definit de către guvern și să depindă de îndeplinirea unor condiții specific, specifice în cadrul programului guvernului, inclusiv condiții legate de metodele de producție sau de aport. Ați putea spune că am asta fac măsurile de ecologizare, dar cât că este exagerat. Iar uh, suma plății va fi limitată la costurile suplimentare sau la pierderea de venit implicată în respectarea programului guvernamental. Însă cifrele sugerau că uh, plata va fi de două sau de trei ori mai mare față de costul respectiv. Contează sau nu contează deocamdată? Nu contează, pentru că, după cum v-am spus, în cutiile albastre și portocal, în cutia albastră și în cutia portocalie e foarte mult loc și este foarte puțin probabil că vreun membru OMC se va deranja să depună o astfel de contestație dacă rezultatul ar fi acesta. Însă ar putea să conteze acest lucru dacă se adoptă pachetul Doha. Dacă va veni o astfel de contestație și va, dacă va avea un rezultat, nu știm încă, însă merită să ne gândim la acest lucru. Domnule președinte, am vorbit cam mult, aș mai avea câteva recomandări. Nu știu dacă vreți chiar să puneți pe hârtie acest plan B, dar eu vă rog să vă gândiți la el. Eu v-aș recomanda să faceți reduceri, să vă gândiți la reduceri din pilonul 1 și nu din pilonul 2 și decât să um, ecologizați în pilonul 1, mai bine treceți la cele 30% uh, fonduri din pilonul 2 sau să aveți un program de ecologizare separat de plata de bază și să permiteți statelor membre să creeze programe mai adaptate circunstanțelor lor respective. Dacă nu puteți să mutați acești bani în pilonul 2, de ce să nu vă asigurați că ecologizarea este separată de plata de bază și să acordați statelor membre mai multă marjă de manevră în stabilirea regulilor respective? Lăsați baltă propunerile privind agricultorii activi. Evitați orice sugestie referitoare la uh, legătura dintre alimentele disponibile în Uniunea Europeană și plățile directe, pentru că, nu uitați, sunt decuplate. Și mă tem că aceasta nu e ultima reforma PAC. Sectorul agricol uh, va avea mult de suferit în viitor peste cinci ani vom mai avea încă o problemă a veniturilor agricole. Contribuabilii vor întreba și ei dacă banii le sunt bine cheltuiți. Guvernele din străinătate se vor întreba dacă nu cumva aceste măsuri denaturează concurența. Deci nu vă spun această, pentru această reformă, ci pentru viitor următoarele lucruri. În primul rând, dacă susținerea veniturilor agricole este obiectivul PAC din ultimii 50 de ani, de ce mai există încă o problemă de venituri agricole? Și mai fundamental, la ce folosește PAC? Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, profesor Swinbank. Credo che... Mulțumim, domnule profesor Swinbank. Cred că prezentarea dumneavoastră va stârni o dezbatere foarte interesantă care, iată, acum începe. Doamna Calniete și apoi domnul Dorfman. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos pateikties eh, referentam par ļoti... Mulțumesc! Mulțumesc eh, pentru această prezentare extrem de interesantă și care ridică o serie de, de, de semne de întrebare, multe argumente analitice, dar uh, să nu uităm totuși că agricultura e diferită de celelalte sectoare ale economiei. Sunt lucruri cu care sunt de acord, de exemplu, tot ce înseamnă repartizarea plăților directe în Uniunea Europeană. Reforma PAC trebuie să ducă la competitivitate și la echitate și să și creeze locuri de muncă în Uniunea Europeană. Însă sistemul actual avem o adevărată distorsionare a pieței unice UE. Iată de ce eu zic întotdeauna că trebuie să existe un prag minim și un plafon maxim pentru aceste plăți directe astfel încât niciun fermier, agricultor, să nu primească prea puțin sau prea mult. Pe de altă parte, am îndoieli în ceea ce privește propunerea Comisiei care vizează acea ecologizare, greening, pentru că în țări ca Letonia, terenurile agricole sunt deja uh, în cantitate sau suprafață redusă, 50%, mai puțin de 50%, uh, restul reprezentând păduri. Iată de ce consider că aceste măsuri de ecologizare ar trebui să fie introduse numai în acele zone, regiuni, unde este absolut necesar. Sunt de acord cu raportorul atunci când critică Comisia privitor la corectarea acelor inegalități și dezechilibre, pentru că formula de calcul actuală nu este una justă, echitabilă, pentru că ideea este eh, de a lua eh, un maxim de fonduri disponibile în cadrul pilonului 1 și în felul ăsta eh, nimeni nu are prea mult de câștigat, dar nici de pierdut Cred că plățile în funcție de criterii obiective ar trebui să fie introduse, adică, într-adevăr, suprafețele cu adevărat utilizate sau utilizabile, precum și costurile de producție și cu mâna de lucru, precum și teritoriile incluse în uh, programul Natura 2000. Cu toții ar trebui să participăm la această dezbatere critică și plecând de la astfel de studii ca cel de față, să încercăm să răspundem la întrebări, întrebări pe care le pun cetățenii noștri în urma acestei reforme. Mulțumesc! Dorfman. Mulțumesc, domnul Dorfman și apoi colegul sau colega Stoianov. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor Swinbank, pentru această prezentare pe care eu am găsit-o foarte interesantă și uh, foarte plină de provocări și de stimul și iată ne ține treji în această după-amiază, lucru care nu e mereu ușor de făcut. Uh, am ascultat concluziile dumneavoastră și sunt de acord cu ceea ce ați spus, mai ales că trebuie să ne gândim de pe acum ce se întâmplă peste 6-7 ani după această reformă PAC. Dacă uh, ne legăm acum de propunerea noastră provocatoare și anume să luăm bani din primul pilon și să punem bani în al doilea pilon pentru că acolo să emitem niște programe de bun simț de mediu și nu să avem greening la primul pilon, ceea ce este un nonsens acum, cred că am ajunge pe calea cea bună, fiindcă în 5, 6, 7 ani ne vom pune din nou aceeași întrebare și anume cum justificăm plățile din primul pilon. Și din nou va trebui să reinventăm roata, așa cum am făcut o uh, data trecută cu ecocondiționalitatea, de data aceasta cu greening-ul și de data viitoare, sigur, uh, altceva. Dar ideea este că nu vom ieși din acest cerc vicios cu adevărat. Trebuie să abordăm problema într-o manieră cât se poate de critică, pentru că Uh, altfel nu ajungem la liman și cel mai sigur este să trecem direct în al doilea pilon. Aveți dreptate. Nu v-ați referit deloc la tema mea preferată și anume distribuirea în cadrul statelor membre, în interiorul statelor membre. Mereu iau statistici. De exemplu, analizez statul meu, statul din care provin eu și analizez ce se întâmplă în regiunea care primește cel mai mult și care în medie primește 550 de euro la hectar și analizez problema din punct de vedere sectorial. Analizez ce se întâmplă cu uh, întreprinderile, cu exploatațiile, mă scuzați, care la începutul uh, secolului au primit uh, sumele decuplate și care creșteau vite. Aceste exploatații primesc 1000 de euro la hectar. Pentru că pe, um, Cine, cultiv, cine uh, are alte exploatații primește 719 euro, uh, alții 400 de uh, euro la hectar și totul în baza calculelor de la începutul mileniului, indiferent că acum mai cresc vite, mai cultivă orez, cereale și așa mai departe. Iar în, din regiunea din care provin eu, în regiunea din care provin eu, oamenii primesc 55 de euro la hectar. Deci nu e acceptabil așa ceva. Există niște diferențe frapante în cadrul statelor membre care duc la o clară fragmentare a pieței și la dezechilibre mari. Și eu cred că aceste dezechilibre trebuie ajustate, altminteri uh, nu ajungem decât uh, într-o cale fără ieșire. Cel mai bine este să vizăm aceste dezechilibre și să tratăm fermierii într-o manieră egală, fiindcă spunem că nu acceptăm condiții inegale între state, dar nu ar trebui să acceptăm condiții inegale nici în cadrul statelor membre. Așa că eu cred că trebuie să găsim o soluție și soluția nu trebuie să fie aceea de a spune că fiecare regiune face ce vrea și să facem o medie pe regiune, pentru că practic uh, am rezolvat problema doar în plan regional, dar nu și interregional. Așa că eu cred că trebuie să acționăm într-o manieră puțin mai inteligentă pe plan european. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Herbert. Domnul Stoianov și apoi domnul Agnew. That's much appreciated, Mr. Chairman. That was an excellent thought. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Domnule Swinbank, aici sunt și încerc să vă fac un compliment, pentru că a sosit vremea să avem o prezentare atât de bună precum uh, cea făcută de dumneavoastră. Orice formă de sprijin, aveți dreptate, nu face decât să ajungă la cine nu trebuie. Marea Britanie ajunge la mari latifundiari. Și, iată, eu ca fermier um, aflu că eu, ca și deținător de terenuri, aflu că primesc subvenția și automat uh, acționez în consecință. Uniunea Europeană nu e singura organizație care susține uh, agricultura. Se întâmplă în SUA, se întâmplă în Canada, se întâmplă în Japonia, unde există planificări pe termen lung și unde se sprijină agricultura. Noastră nu ați menționat asta și cred că ar fi trebuit să o faceți, fiindcă Uniunea Europeană, chiar dacă nu-mi place să spun asta, funcționează și ea la fel. Uh, Noi avem niște reglementări foarte complexe. Avem, uh, de exemplu, condițiile IPPC, care sunt foarte complicate pentru uh, fermierii noștri și care nu există în alte regiuni. Noi nu sunt, de exemplu, noi nu cultivăm organisme modificate genetic și în altă parte e voie și, prin urmare, ceilalți câștigă teren la competitivitate. Uh, Uh, nu avem voie să ne îngropăm animalele și trebuie să cumpărăm uh, incineratoare care costă foarte mult și în general costă cam 10.000 de lire și trebuie să fie schimbate din timp în timp, fiindcă nu mai corespund standardelor. Și apoi avem și directiva cu privire la timpul de lucru care ne dă bătăi de cap, fiindcă nu a fost implementată cum trebuie, dar trebuie să fie implementată. Deci sunt lucruri care alte, în alte locuri nu există. Avem și directiva pesticidelor, care înseamnă că uh, pentru anumite culturi nu e voie să utilizăm pesticide, fiindcă Uniunea Europeană a făcut niște reguli foarte dificile în acest sens și nu are sens să cultivăm anumite cereale pentru că știm că nu putem să utilizăm uh, pesticide în cultivarea acestora. Atunci le, le importăm. La fel, bateriile nu sunt bine văzute în Europa, dar numai în Europa sunt interzise pentru că uh, e voie să ai păsări în baterie. Și știm foarte bine ce se întâmplă și cu rezervele de pește și cum aruncăm peștele nefolosit în apă în loc să utilizăm proteinele de la, acest, de la această cantitate neutilizată. Bun, deci întrezărim de ce avem probleme. Puterea retailului în domeniul agriculturii e un punct cheie aici. Am văzut uh, lanțurile de supermarketuri care au crescut de-a lungul anilor, am văzut ce amploare la Tesco și am văzut ce s-a întâmplat cu micii producători. Pentru că noi avem reguli foarte ferme, uh, stipulate la comisie, la Consiliu, astfel încât uh, fermierii sunt uh, subjugați pentru a nu deveni prea puternici. Așa că, până la urmă, pentru ce avem PAC? Sau care e ideea sprijinului, dacă tot se întâmplă toate astea? Uh, eu cred că trecem prin niște, verburi de sur, prin niște vremuri de surplus. Nu putem să continuăm output-ul. Um, nu putem să controlăm tot ce se întâmplă și tocmai de aceea, din cauza unui surplus masiv, an la an, prețurile vor fi afectate, uh, prețurile vor scădea, fermierii vor renunța la producție și Uite, așa se ajunge într-o situație destul de nasoară, dar cu toate acestea eu vă mulțumesc pentru o prezentare de-a dreptul excelentă. Mulțumesc și acum domnul Stoianov și apoi domnul Olejniciac. Даже до известен степен се радвам, че колегата Агнио така ме превари в реда на изказващите се. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe domnul Agnew. Domnul Agnew e o persoană cu experiență în agricultură și poate să se refere la chestiuni de detaliu, la lucruri specifice, uh, care de fapt stau și la baza intervenției mele. Iată care este impresia mea în urma acestei prezentări. Invitatul nostru este împotriva oricărei forme de plăți directe, fiindcă, în opinia domniei sale, acestea reprezintă un instrument uh, teribil care distru, distruge agricultura europeană. Ni se pare că întreaga agricultură e orientată în jurul marelui rău al plăților directe. Cu toate acestea, există și o mare problemă care a fost abordată aici uh, și a fost abordată și de colegul meu Agnew. E vorba dintre, uh, de diferența dintre condițiile Uh, pe care trebuie să le respecte fermierii noștri și fermierii din terțe state. Mă deranjează imaginea uh, unilaterală, oarecum, referitoare la toate standardele de siguranță care trebuie respectate în Uniunea Europeană. Uh, fermierii europeni trebuie să producă uh, produse de o calitate extraordinară. Dar Până la urmă, bunăstarea animalelor nu este legată de uh, calitatea produselor. Plecăm de la premisa că dacă un animal trăiește bine și moare fericit, produsul uh, care rămâne în urma sa este de o calitate mai bună. Dar nu e o certitudine. Adevărul este că Până acum am discutat tot felul de lucruri în reuniunile noastre, dar nimeni nu a menționat acest subiect de-a dreptul spinos. Și acum, cu privire la relațiile în cad- din cadrul OMC. Am auzit niște exemple concrete și se știe că fiecare țară își subvenționează propria agricultură. E firesc să se întâmple asta. Prin urmare, nu are sens să ne acuzăm, să ne arătăm cu degetul unii pe ceilalți în cadrul OMC și să aruncăm cu acuzații încolo și încoace. Pentru că nu am găsit cale de ieșire din acest conflict. Deci, pe măsură ce apar acuzații, ă, răspunsul vor fi alte acuzații din partea altor state și tocmai de aceea acest subiect rămâne ă, sub tăcere. Există un motiv de îngrijorare. Nu, mă scuzați, vorbitorul rectifică, nu avem de ce să ne îngrijorăm așadar despre cum vor evolua lucrurile la OMC. Vreau totuși să spun că interesul fermierilor, agricultorilor, nu poate să depindă de un viitor incert. Noi suntem aici nu pentru a ține cont de dispute de la OMC, ci pentru a apăra interesele fermierilor noștri. Și abia în momentul în care apărăm interesele acestora și uh, salvgardăm interesele acestora, putem să ne îndreptăm și către alte țări. Vreau să adresez în acest spirit câteva întrebări invitatului nostru. Având în vedere că se opune ferm plăților directe, îl întreb. Ce părere are el? Fiindcă până acum doar a criticat sistemul ce alternativă crede domnia sa că există la plățile directe și ce altă politică ar putea fi implementată în plan european pentru a aboli plățile directe. Și apoi vin și cu a doua întrebare, pentru că vorbitorul a fost extrem de critic și la adresa componentei de ecologizare din pilonul întâi. A sugerat să transferăm această componentă din pilonul Uh, din primul pilon, mă scuzați, către pilonul 2. Ce părere are despre anularea completă a acestei componente? Și a treia întrebare, ce sugerați, domnule Swinbank, în ceea ce privește import, uh, că se poate, în ceea ce privește importul de produse care îndeplinesc uh, condiții mai puțin stricte în ceea ce privește standardele de producție. Mulțumesc și acum urmează domnul Oleniciac și Martin Hoșli. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Eu nu intervin foarte des. De multe ori prefer să ascult dezbaterea. Și asta am făcut și în ultimele luni. Am ascultat dezbaterea în ceea ce privește reformarea PAC. Domnule profesor, uh, ca să fiți mai bine informat, eu am fost ministru al agriculturii în Polonia timp de 2 ani, chiar în vremea aderării, și uh, cunosc PAC foarte bine. Cunosc PAC chiar în termeni practici. Eu am fost responsabil pentru implementarea PAC în Polonia. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi este la multe capitole um, de plină concordanță cu opinia mea. Eu cred că PAC, mai ales în ceea ce privește plățile directe și și în alte rânduri, um, e marcată de um, decizii aleatorii. Avem niște mecanisme avem niște mecanisme de finanțare în cadrul PAC care sunt aplicate aleatoriu. Și finanțăm producția în exploatații, dar o finanțăm, după cum am spus, aleatoriu. Uh, unul din antevorbitorii mei a susținut că există probleme mari cu distribuirea sumelor de bani în cadrul statelor membre, deci chiar în interiorul statelor membre și există mari inechități. Și asta deoarece avem niște criterii istorice pe care ne simțim obligați să le respectăm și astăzi aceste criterii istorice nu mai au nimic de a face cu realitatea. Așa că subvenționarea femeilor se face într-o manieră incorrectă. Și problema este că, deocamdată, lucrurile sunt menținute la status quo-ul de dinainte, ceea ce este foarte rău. La fel, există diferențe și între statele membre și acestea continuă, continuă până la următorul nivel. Finanțarea este întâmplătoare. Iar uh, din acest motiv, nu există niciun fel de raportare la valoarea uh, producției dintr-o exploatație. Pentru că există într-adevăr acele exploatații care uh, își asigură venitul din uh, vânzare. Pentru aceste exploatații, important este prețul și nu plata directă. Există foarte multe aspecte care pot fi discutate în acest context și eu nu o iau de bună faptul că putem să privim PAC doar din această perspectivă. suntem pe punctul de a veni cu noi definiții, însă degeaba, pentru că aceste noi definiții nu schimbă cu adevărat sistemul. Bun, pentru a îndeplini uh, anumite condiții noi, venim cu idei noi, cu greening, cu ecologizare, dar numai în definiții, numai în uh, termeni teoretici, pentru că în practică nu se schimbă nimic. Asta am auzit și de la Consiliu. Doamna ministru din Danemarca a susținut că nu va exista greening cu adevărat. Prin urmare, în realitate nu se schimbă nimic, însă tot ce facem este să înfrumusețăm uh, definițiile. La fel se întâmplă și cu definirea uh, fermierului activ. Deci noi, definiție cu definiție, facem, uh, nu facem nimic altceva decât să creăm o situație, un tablou artificial spre satisfacția artificială a tuturor. Dar, până la urmă, nu putem să privim exploatațiile în maniera în care o facem astăzi și pe viitor. Pentru că politica agricolă, pentru unii, este doar un stimulent social. Și iată, noi de fapt îi ajutăm pe cei care fără plăți directe nu s-ar fi descurcat. Însă o facem în maniera cea mai incorrectă cu putință, cea mai injustă, fiindcă plătim la hectar, plătim la suprafață, atât în noile state membre, cât și în vechile state membre. Avem oameni săraci, oameni uh, bogați, avem exploatații mici, exploatații mari, avem exploatații cu două, trei persoane, uh, cu două, trei uh, animale, mă scuzați, și cu toate acestea, subvențiile sunt calculate pe cu totul și cu totul alte criterii. Avem nevoie de o reformă adevărată și uh, avem nevoie să privim lucrurile punând degetul pe rană. Îl criticăm pe vorbitor pentru că spune adevărul. Eu nu pot să accept această critică. Și asta fiindcă atât la această comisie cât și la uh, nivelul statelor membre, deputații, eurodeputații s-au plâns an la rând că lucrurile merg prost și că PAC nu întrunește așteptările noastre. O spunem cu toții. Dar când vine momentul de a da dreptate unei persoane din afară care vine și susține acest lucru, noi nu facem decât să o criticăm. Uh, reiau, mă scuzați, exemplul uh, unui antevorbitor. Apărăm niște lucruri care nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic în statele membre. Așa că răspunsul trebuie să arate în felul următor. Să sprijinim cel de-al doilea pilon, dar să avem niște mecanisme care fac într-adevăr ca uh, viața să se îmbunătățească în mediul rural. Despre asta este vorba și a fost un exemplu foarte bun când s-a spus că acolo unde se investește în internet, uh, acolo lucrurile se îmbunătățesc, fiindcă vin IMM-uri, investesc bani acolo și oamenii își schimbă modul în care funcționează în viața de zi cu zi. Și atunci lucrurile încep să, merg, încep să meargă mult mai bine. Viața se îmbunătățește, traiul devine altceva. Deci trebuie să îmbunătățim condițiile din, de viață din mediul rural și același lucru se întâmplă și în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la servicii publice. Mai avem deocamdată ceva timp la dispoziție pentru că împreună cu Comisia și cu statele membre să discutăm despre toate aceste lucruri. Raportul invitatului nostru este unul dintre cele mai bune documente de care am avut parte noi în ultima vreme la această comisie și pentru asta vă mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc foarte mult, Martin Oșling și apoi Brita Reimers. Aveți cuvântul amândoi. Mulțumesc. Eu nu pot să uh, mă aliniez perfect spuselor vorbitorilor, fiindcă m-au lăsat puțin perplex, așa cum uh, se întâmplă câteodată după ce l-ascult pe domnul Agnew. Ce vreți să spuneți de fapt? Dumneavoastră sunteți economist și nu știți mari lucruri despre agricultură. Uh, ce puțin asta mi-ați, impresia asta mi-ați lăsat-o mie. Uh, ați spus că aceste date nu sunt relevante din punctul de vedere al venitului. Oare chiar v-ați preocupat de, de această problemă? Să nu uităm, Germania nu este o țară săracă, dar jumătate din venitul uh, uh, țăranului uh, german este de la Uniunea Europeană. Dacă aș renunța la această bucată de venit, atunci țăranii germani ar avea o mică, mare problemă îmi pare foarte rău să o spun așa, însă nu prea pot să concep uh, ceea ce ați spus dumneavoastră, ceea ce a susținut uh, dumneavoastră astăzi aici. Reforma PAC trebuie să fie într-adevăr realizată și uh, poate că cu... m am mirat faptul că a spus că cu plafonarea reușim să facem ceva. M-a mirat și faptul că vreți să renunțați la ideea fermierului activ. Putem să nu vorbim despre fermierul activ. Ați menționat că universitatea pe care o reprezentați nu ar mai primi subvenția pentru cele 600 de vite pe care le deține, dar până la urmă asta nu are nimic de a face cu discuția de astăzi. Deci eu vreau să știu cine v-a trimis pe dumneavoastră aici ca să ne povestiți uh, una alta lucruri care nu sunt relevante deloc pentru dezbaterea noastră. Ați vorbit foarte multe lucruri despre OMC, dar ce ne-a acuzat cineva la OMC? Pentru că eu nu știu nimic despre asta, eu nu am ascultat nicio acuzație de acest gen. Eu cred că noi, europenii, suntem uh, totuși cel mai în conformitate față de alte state uh, industrializate. Așa că eu nu știu de ce ați vorbit astăzi atât de mult despre OMC sau despre runda de la Doha. Și ce dacă? Nici măcar nu este un subiect de actualitate. Avem uh, tot soiul de acorduri uh, de liber schimb bilaterale și acestea ne pun mari probleme. Despre astea ar trebui să vorbim. În ultimul an am fost în SUA, într-o delegație a comisiei noastre și am văzut cam cum se face acolo politica agricolă. politica noastră, spun, spuneți că politica noastră agricolă vrea să uh, evite o, un schimb al structurii, o transformare a structurii, dar a, Până la urmă, în SUA am văzut că există 700 de mii de exploatații și acolo se spune că sunt cu 300 de mii prea multe. Acum, uh, transferând totul la agricultura uh, din Europa, unde avem 2,5 milioane de exploatații, nu știu exact ce ne-am așteptat noi de la structura noastră. Structura noastră agricolă produce bunuri publice. Facem ceva pentru uh, zonele rurale și facem ceva pentru Uniunea Europeană în plan regional. Nu știu cum am putea să continuăm această tendință dacă nu am mai avea fermieri activi. Ce s-ar întâmpla dacă am existat doar, dacă ar exista doar acele structuri cu producție intensă, intensivă. Ceea ce ați spus dumneavoastră e mm, uh, pură ideologie a unui economist. Ar fi trebuit să vă prezentați ca atare în primul rând pentru că ați venit să ne spuneți că noi greșim și cheltuim bani pe care nu ar trebui să-i cheltuim. Sunteți uh, total rupt de realitate. Mi-ar fi plăcut să veniți cu propuneri concrete, dar nici o propunere, nici urmă de propunere a fost uh, doar uh, o prezentare declarativă a unui economist care a venit să ne spună că lucrăm degeaba. Eu nu accept asta, n-am cum să trec cu vedere așa ceva. Mulțumesc. Mulțumim, Martin, Britta Reimers și apoi Mary McGuinness. Mulțumesc! nu miră pe nimeni că eu am uh, o cu totul și cu totul altă opinie. Salut deschiderea pe care ați manifestat-o astăzi față de noi și uh, ba chiar notez că ați venit cu o propunere și anume să-i scoatem bani de la pilonul 1 și să-i ducem la pilonul 2 în programe bine țintite, cu obiective clare și care să fie uh, eficiente la fața locului în plan regional. Mie mi se pare că e o abordare sinceră, dar uh, persistă pericolul ca uh, noi să ducem mai departe o reformă care nu, uh, până acum nu a făcut ca venitul să crească și nu a făcut ca fermierul să o ducă mai bine. Nu facem decât să creștem birocrația care evoluează în termeni uh, logaritmici fără niciun sens din practică, știm foarte bine că dacă avem un șurub și îl strângem foarte tare, la un moment dat îl strângem la maximum și dacă continuăm să-l strângem, structura se crapă. Așa că asta riscăm să facem și acum. Vom avea fermieri care vor spune, știți ceva, eu m-am săturat, eu nu mai am cum să fac agricultură în halul acesta, fiindcă noi suntem uh, fermieri, agricultori și nu suntem doar prestatori de servicii uh, în beneficiul uh, tuturor societăților. Avem aici un domeniu politic, domeniul de politică agrară. Ar trebui să fie o politică uh, agrară în adevăratul sens al cuvântului, nu o politică socială cu un catalog de dorințe care nu pot fi îndeplinite și mai mult decât atât, dacă sunt îndeplinite, nu, cei care le, uh, le îndeplinesc nu sunt plătiți ca atare. Bun, putem să spunem că trecem la pilonul 2 și că vom avea contracte și că fermierii într-adevăr vor putea uh, îndeplini uh, dorințele cetățenilor, dar fiind plătiți în mod cinstit și să renunțăm la plățile directe, fiindcă știm foarte bine cum sunt acordate plățile directe astăzi. Suntem suficienți uh, agricultori, fermieri în această comisie ca să știm foarte bine ce se întâmplă cu subvențiile directe și cum sunt acordate acest, acestea. Se știe foarte bine ce primesc exploatațiile și cum anume sunt uh, tratate plățile directe în uh, lanțul comercial. Mă deranjează faptul că în continuare agricultorii au venituri reduse. Reforma din uh, ultimii ani a fost la început bună, dar problema este că undeva pe drum s-a pierdut obiectivul. Vreau să o spun sincer, a sosit momentul, mai, acum, mai ales acum, în vreme de criză, să fim din nou sinceri și să recunoaștem că nu a funcționat ce am făcut până acum și că venitul fermierilor nu a crescut. Așa că să fim curajoși și să avem o altă mentalitate, o altă abordare. Nu trebuie să reinventăm roata. Trebuie să vedem pur și simplu ce model nu funcționează și să renunțăm la acesta, pentru că un model care funcționează prost nu poate fi reformat cum trebuie. Riscăm să ne lovim uh, cu capul de, prag, de pragul de sus. Uh, Așa că eu nu pot decât să uh, am uh, un respect de plin pentru vorbitorul de astăzi, care a fost sincer și care a venit cu o propunere concretă. Îi mulțumesc încă o dată pentru asta. Președintele, mulțumim, Brita. Merit McGuinness are acum cuvântul. Și apoi domnul Dantan. Microfon. Before. Good, Next, take it out. Wait, wait. No. okay, you hear me now? Acum auziți? O să repet. Mulțumesc pentru prezentare. M-am uitat peste PowerPoint înainte să vin la ședință, îmi pare rău că am și întârziat. Cred că există o diferență enormă între un universitar și un politician și eh, cred că ce se spune în prezentare este foarte util, dar ar fi fost mult mai util să auzim această prezentare acum vreo 2 ani. Acum suntem într-o cu a, tot o altă etapă și acum eu aș dori o dezbatere mult mai practică, mai pragmatică legată de propunerile care ni se fac. Deci dacă vă par puțin iritată, nervoasă, asta e situația, înțeleg. Câteva observații. Dacă eu aș fi inventat acest sistem de sprijin pentru agricultori, eu nu m-aș fi pornit la această bază însă ne găsim în situația în care ne găsim din cauza modificărilor succesive și reformelor la pacului. Am încercat să facem multe, dar cu bani puțini. Am studiat modelul din Noua Zeelandă, din Statele Unite, din Canada, lucruri care s-au discutat aici, de altfel, și un lucru care lipsește în prezentarea dumneavoastră este următorul, și anume că în Uniunea Europeană se vorbește mult despre echilibrul teritorial, între teritorii. Iată de ce avem noi acest sistem. Problema agriculturii este una foarte, uh, foarte complexă. Fermierii sunt cei care sunt supuși fluctuației prețurilor. Ei nu pot să controleze prețul nici la sursă, nici la consumator. Și apoi mai este și problema cu acele bunuri publice. Și vreau să vă spun că această valoare a bunurilor publice trebuie să fie într-adevăr pusă în lumină și asta ar aduce într-adevăr o cu tot altă dinamică în dezbaterea noastră. Și totuși dezbaterea, prezentarea dumneavoastră este, bineînțeles, interesantă. Singura recomandare reală este aceea de a pune banii de la pilonul 1 la pilonul 2, lucru care de altfel a fost respins de Parlamentul nostru și mai ne spuneți să renunțăm la, la acei fermieri activi, dar cu ce să înlocuim? Aveți vreo idee, aveți vreo soluție în acest sens? Dacă vă uitați la Noua Zeelandă, ei au, peste noapte au renunțat la subvenții, unii fermieri au suferit, au suferit chiar mult și, sistemul bancar uh, a avut de suferit. Uniunea Europeană nu o să facă acest lucru. Iar noi, în dezbaterea de față, Uh, dincolo de dezbaterile de principiu, trebuie să ajungem la uh, niște principii care, pe de, altă, pe de o parte, să ducă la o distribuire mai echitabilă, pe de altă parte, să nu conducă la niște șocuri prea mari pentru sistemul nostru în Europeană. Întrebarea este cum vom face acest lucru. Asta este problema spinoasă și Mă uit acum pe PowerPoint, vorbiți despre lipsa de impact al, pe, al plăților directe. Spuneți că acestea n-au niciun impact asupra veniturilor, însă, totuși, uh, există un impact la nivelul fermilor individuale. Sunt de acord că aceste prețuri și costuri se regăsesc la prețul pământului, al terenului. Pe de altă parte, spuneți că acești țărani sunt foarte dependenți în mod șocant de plățile directe. Poate nu este atât de șocant, dar ce, ce, ce, sugeri, ce sugerați totuși? Doriți ca consumatorii noștri să plătească mult mai mult pentru mâncare decât o fac acum? Pentru că acum ne întoarcem la problema bunurilor publice și sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Agnew, dar și domnul Housling. Uh, dar acum până la urmă, dacă este să-i convocăm pe universitar, vreau să știu și concret ce dorim sau ce doresc ei, unde am putea să mai lucrăm. Mulțumesc foarte mult, Mary. Acum, domnul Sechereschi și apoi domnul Danta. Tak, mamy 2012 rok, luty, prawdzie 20. Mulțumesc. Vreau să vă spun că vom mai avea an bisec doar peste patru ani. Și iată că e o dată importantă aceasta, e important că discutăm astăzi despre asta. Și eu încep direct cu o întrebare. Domnule profesor, în analiza făcută ați menționat specificitățile agriculturii europene. Uh, dar vreau să știu v-ați uh, referit uh, mai mult la, adică ați folosit ca exemplu mai mult uh, sau ca punct de pornire mai mult Marea Britanie, fiindcă sunt câteva diferențe. Ați ținut cont de aceste specificități? Ce s-ar întâmpla dacă sau ce s-ar fi întâmplat până acum dacă nu ar fi existat sprijinul direct acordat fermierilor? Și, de asemenea, oare ne putem permite să-i facem pe oamenii care acum activează în domeniul agricol să devină dependenți de importuri și, dacă da, în ce măsură? Am trecut odată prin asta în ceea ce privește furnizările de gaz și uh, petrol către Europa. Cine oare ar uh, lua o asemenea decizie, ar putea lua o asemenea decizie? Criza a început cu criza alimentară din 2007. Nu a fost afectată Europa, dar a existat un moment în care, la plenară, chiar și acei eurodeputați care erau uh, împotriva PAC au întrebat oare ce mai putem face pentru PAC-ul european astfel încât să nu ne fac, să nu trebuiască să ne îngrijorăm pentru uh, siguranța alimentară a cetățenilor noștri. Putem să ne adresăm și următoarea întrebare. De ce avem prețurile pe care le avem la alimente? Cum rezultă acestea? De unde? Eu cred că teza dumneavoastră poate fi apărată ținând cont de anumite condiții doar. Deci doar în anumite condiții. Dar viața e mai complexă decât doar câteva condiții și criterii. Prietenul și colegul meu, fostul ministru de agricultură Oleniciac, a prezentat câteva teze foarte interesante uh, ai uh, face aceleași afirmații și în public în Polonia? Dragă prieten. Și dacă da, cum, uh, ce, cum și ce vei evalua acasă? Și acum, la final, domnule profesor, nu credeți oare că plata directă, suma directă se face în mod uh, diferit uh, din cauza unei formule. Nu putem să schimbăm peste noapte modul în care sunt acordate aceste plăți. Dar se pune următoarea întrebare. De ce îi plătim pe unii altfel decât pe ceilalți? Riscăm să facem același lucru și pentru greening, și pentru uh, dezvoltarea rurală. De ce plătim oamenii diferit? Asta mă interesează pe mine. Îmi pare foarte rău că avem așa puțin timp la dispoziție, pentru că, sincer, domnule profesor, am putea să discutăm cu dumneavoastră mult mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, o intervenție din sală. Da, sigur, domnul Oleniciac are dreptul la replică. Vreau și eu să reacționez, să-i răspund prietenului meu, domnul Sikerski am avut uh, posibilitatea să lucrez cu dumneavoastră și viziunea mea față de politica agricolă a fost mereu publică. Mereu am apărat-o în fața tuturor. Mulțumesc uh, colegului și profesorului meu că știe să precizeze, știe să aprecieze, mă scuzați, uh, atitudinea mea deschisă. Eu cred că trebuie mereu să vorbim sincer cu fermierii noștri, să le spunem adevărul. Și tocmai de aceea sunt respectat de fermierii noștri eu mereu mă duc și le spun exact uh, cum arată PAC și cum influențează ei PAC. Iar răspunsul meu este da, da. Acestea sunt niște declarații publice și le apăr. Uh, cred că ești de acord cu mine doar că ție ți-e teamă să te duci să le spui adevărul agricultorilor. Merci. Mulțumesc, domnul Tanta. Uh, întrebările mele sunt uh, de un nivel diferit de cel ale prezentate în uh, de dumneavoastră, domnule profesor. De mai multe ori ați afirmat sau ați dorit să demonstrați că politica agricolă comună nu a permis agricultorilor să aibă un nivel de trai egal, cel puțin egal cu cel al celorlalți cetățeni. Adică ați contestat această teză. Însă, au avut loc niște studii care arătau cum ar fi arăt, ce stare ar fi avut agricultura uh, europeană dacă s-ar fi ales o altă cale. Asta este o întrebare. Ce fel de studii există în acest sens? Apoi ați spus că ar trebui să se pună mai mulți bani la pilonul 2 și până la urmă asta ar însemna ca fiecare să facă ce vrea. Dar se potrivește asta cu spiritul Uniunii Europene, care dorește construcția unei piețe mari, ample și unde nivelul de trai este și de venituri este cât mai ridicat posibil. De asemenea, v-ați referit de multe ori la negocierile din cadrul OMC. Ați spus chiar că e vorba de o amenințare aceasta a OMC-ului, eu am senzația că negocierile de la run- din runda Doha sunt într-un punct mort și poate că acum 20 de ani, într-o altă viață, lucrurile stăteau uh, altfel. Însă lucrurile s-au schimbat. Evoluția secolului 20 ne arată uh, că până la urmă au apărut uh, noi puteri economice, politice, care au retrasat regulile jocului și care privilegiază producția agricolă, care devine centrală. Nu considerați dumneavoastră că până la urmă nu OMC-ul este cel care dă tonul astăzi, ci mai degrabă uh, G20 sau forumuri uh, și foruri similare. OMC-ul de acum 20 de ani, de când s-a înființat, este pe cale de a, de a pierde teren și se trece la alte măsuri, mm, o altă tendință bilaterală, chiar unilaterală. Pe de altă parte, ați mai vorbit despre problema volatilității prețurilor. Este un fenomen nou sau, în orice caz, care are un nou avânt de câțiva ani încoace și în acest sens puteți să veniți cu propuneri care să permită agricultorilor să facă față acestei volatilități, având în vedere uh, evoluția PAC. Domnul Kalinowski și apoi domnul Iar. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Średnie na pewno większość z nas się z tym zgodzi, mają wiele wad. Rzeczywiście, bo... Plățile directe, după cum s-a subliniat, au multe dezavantaje. Putem să fim de acord cu teza domnului profesor că prețul terenurilor a crescut. Putem să ne e greu să spunem că există echitate în distribuirea plăților directe și sunt uh, de acord că ar trebui să sprijinim cel de-al doilea pilon. Uh, prezentarea în sine a fost interesantă și experiența din Polonia a fost interesantă în ceea ce privește distribuirea mijloacelor. Uh, la un moment dat era 50-50. Avem și alte experiențe. De exemplu, sunt și cei care a obținut bani în urma plăților directe, dar banii în sine nu au ajuns chiar la fermieri, ci au ajuns la cei care erau deținătorii terenurilor înregistrate nu sunt de acord că ar trebui să renunțăm la definiția fermierului, ba din potrivă, pentru că doar având o definiție corectă și completă, facem uh, ca mijloacele să ajungă la cine trebuie. E clar că aceste plăți directe au multe dezavantaje, dar eu zic că nu trebuie să punem uh, sub semnul întrebării uh, întreaga problematică. Plățile directe, în medie și în particular în uh, anumite state membre reprezintă totuși 50% din venitul fermierilor. Dumneavoastră ați spus că e nesemnificativ acest lucru. Nu e chiar așa, fiindcă dacă nu ar exista aceste plăți, ce ar exista? Care ar fi situația? Ori prețurile ar crește vizibil, asta ar însemna că suntem afectați cu toții, dar acest lucru nu e posibil, nu e, nu e de conceput în Europa. Pentru că obiectivul nostru al tuturor este să asigurăm uh, accesul uh, consumatorilor la alimente la prețuri bune. Sau, de cealaltă parte, producția ar ajunge să se concentreze foarte tare și s-ar genera o spirală negativă. În ciuda tuturor dezavantajelor, eu zic că totuși aceste plăți directe își uh, ating țelul. Sper, speram ca în această prezentare să se vorbească mult mai mult despre distribuirea directă a plăț- distribuirea echitabilă a plăților directe. Dar dumneavoastră a spus că e sarcina politicului să facă asta. Eu tocmai aici întrezăresc problema. Vă întreb, cum poate un uh, fermier, că e din Spania, Portugalia, Regatul Unit, uh, Polonia, să concureze cu o persoană care primește 200 de euro la hectar, iar uh, altul, altul uh, primește 450 de euro la hectar, ambele persoane producând uh, aceleași lucruri. Deci, nu trebuie să acceptăm teza comisarului Cioloș potrivit căreia trebuie să se facă un, o echilibrare între bilanțul de plăți uh, directe. Nu trebuie să acceptăm asta. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea făcută de invitatul nostru. Am urmărit-o parțial uh, la biroul meu pe calculator. Ar trebui să clarificăm ce alternative există la plățile directe. Putem să facem politică agricolă și putem să o liberalizăm complet. Dar ați uitat ceva. Politica agricolă comună a rezultat pentru a asigura venitul, pentru a prezerva mediul rural cu toate aspectele sale culturale și, nu în ultimul rând, pentru a oferi cetățenilor europeni alimente. Acum aceste reguli, aceste criterii sunt mai laxe, fiindcă se spune, dar avem destule și dacă nu uh, producem destul aici acasă în Europa, ne cumpărăm din altă parte, pentru că ne e deschisă lumea întreagă. Însă nu știm exact cât ne doare și cât ne costă faptul că uh, noi, acasă, în Europa, nu suntem independenți din punct de vedere energetic, astfel încât să putem să tragem linie și să spunem, iată, bilanțul nostru e uh, independent, bilanțul nostru alimentar. Și nu suntem sensibili uh, la niciun fel de presiune manifestată pe plan internațional. Această decizie însă nu o putem lua noi. E o decizie pe care o ia societatea. Dacă vrem să liberalizăm PAC de adevăratelea, atunci uh, renunțăm și la această premisă și mi se pare că e periculos. Deci trebuie să ne gândim exact cât ne costă totul. Acum ne costă 27 de cenți pe um, cap de locuitor pe zi. Am calculat eu asta. 27 de cenți pe zi pe cap de locuitor costă uh, securitatea alimentară mi se pare de bun simț. Cine consideră că e prea scump, să vină și să discute cu mine asta, să-mi spună de ce. Așa că vă întreb, ați ținut cont și de acest lucru de securitate alimentară, fiindcă putem să spunem că putem să trăim trei săptămâni fără mașină, dar nu și fără mâncare. Și există și un alt punct de vedere care pe mine mă deranjează ca politician în domeniul agriculturii și care de multe ori e trecut uh, sub, uh, într-un cont de, de umbră. Uh, când discutăm despre politica agricolă comună europeană, și despre fermierii noștri, de multe ori spunem că nu se dorește reforma, că există reticență la reformă. Particip însă activ la procesul de reformă și vreau să vă spun că fermierii noștri au uh, dus în spate reformele și într-o manieră lăudabilă. Pentru că noi tot la trei ani am făcut reformă în Europa. Am uh, făcut uh, reformă pentru mai mult antreprenoriat în agricultură, pentru mai multă protecția mediului. Și vreau să vă spun că nu avem subvenții la export la ora actuală, în mulțumită reformei. La început, jumătate din cheltuieli erau în subvenții la export. Acum nu le mai avem, e o realizare. Și de asemenea, costurile au devenit, uh, au fost eficientizate, pentru că acum costă 27 de cenți uh, um, securitatea alimentară pe cap de locuitor pe zi, în trecut uh, costa 35 de cenți. Îi dau, îi dau perfectă dreptate lui Merit McGuinness. Noi suntem aici pentru a uh, oferi consistență politicii agricole comune și structură, așa că, domnule profesor, vă rog să ne oferiți câteva indicații în ceea ce privește condițiile actuale în care se face PAC și modul în care putem să facem din PAC o politică mai durabilă, mai echitabilă și eficientă. Mulțumesc! Ultimul intervento, Albert. Ja, vielen Dank, Herr Ultimul uh, intervenient, Albert Des. Mulțumesc, domnule președinte. Intenționat m-am anunțat la sfârșit pentru că am vrut să ascult intervențiile colegilor mei. Domnule profesor, uh, foarte interesantă prezentarea dumneavoastră. Sunt lucruri care sunt de acord, sunt lucruri pe care însă le contrazic. Uh, subiectul OMC. Nu știu cât de mult ați călătorit dumneavoastră, dar eu, precum și alți colegi, am Uh, călătorit destul de mult în regiuni în care se face agricultură și am văzut ce se întâmplă în zonele uh, de frontieră și în zonele periferice și am văzut ce se întâmplă și în SUA și vreau să spun că eu sunt mulțumit de ce se întâmplă la noi acasă. Am zburat de la New York la Los Angeles în America și am uh, văzut California. Acolo Uh, erau zone care în perioada în care ar fi trebuit să fie verde erau complet uh, uscate, era tot peisajul maro. Și am întrebat de ce. După care mi s-a explicat că uh, se sapă tot mai adânc în pânza freatică pentru a obține apă, tot mai adânc, în ultimii 20 de ani uh, s-a întâmplat asta și lumea nu a constatat uh, cât uh, de Uh, nocivă a fost această acțiune, s-a ajuns să se facă irigații cu apă sărată, din neatenție, și de aceea terenurile au devenit complet nearabile. Și pot să vă dau exemple similare din China și din India, unde lucrurile merg într-o direcție similară. Să nu uităm că 40% din producția de cereale se face prin, uh, mulțumite irigațiilor uh, din adâncime. De asemenea, în urmă cu 10 ani, când am fost uh, implicat activ în agricultura acasă, am fost în Brazilia, în centrul Braziliei, la Petrolina, unde există mari culturi. Și uh, fluviul uh, depresive e golit, pentru că nu se mai pot face irigații în alt fel. Oare ce ar zice cetățenii noștri dacă am golit noi la un moment dat Dunărea, în Viena sau la Căl? Eu nu cred că așa vrem să facem pac. Și mai ales pentru că la noi uh, agricultura presupune mai mult efort, mai mult uh, respect față de mediu și uh, vrem să fim mai durabili, atunci cred că este de bun simț să menținem la primul pilon uh, câteva plăți, o formulă de plată. Putem să discutăm despre dimensiunea sumelor, dar important este să le menținem și vreau să discut mai apoi și despre performanțele fermierilor europeni. Am uh, menționat de câteva ori acest exemplu, dar dumneavoastră, domnule profesor, poate că nu știți asta. Pe 27 iulie, uh, în urmă cu 50 de ani, am uh, obținut permisul de conducere pentru tractor și uh, un, o publicație germană a nu, vreau să, mă scuzați, vreau să vă spun că pe atunci kilogramul de cereale costa 25 uh, la de iar ziarul în care am apărut costa 5 cenți. Acum prețurile uh, s-au schimbat. Astăzi ziarul respectiv costă, de exemplu, 70 de cenți, deci, dar prețul la cereale costă 14 cenți. Dacă prețurile ar uh, uh, evolua la fel ca și în uh, domeniul jurnalismului, atunci uh, am plătit 350 de cenți pentru uh, kilogramul de cereală. Vreau să vă spun că uh, astăzi, la 11, uh, la, investind... Uh, Astăzi, uh, analizând toate sumele care sunt in, uh, utilizate în agricultură, tot suntem uh, cu mult sub media plătită în urmă cu 50 de ani. Așadar, am crescut productivitatea și am fost extrem de harnici, astfel încât uh, am reușit să facem ca fermierii noștri să fie ultra-performanți în beneficiul consumatorilor. Le oferim consumatorilor noștri prețuri mici la alimente fără a ne distruge natura. Așa că de aceea nu pot să înțeleg pe deplin teza dumneavoastră. Și acum ajung și la final. Uh, vreau să ne spuneți mai exact cum vă imaginați dumneavoastră că putem face politica agricolă comună pe viitor. M-ar interesa foarte mult să ne propuneți concret niște măsuri de schimbare. Mulțumesc! Mulțumesc! Am avut o dezbatere foarte interesantă. Domnule profesor, dacă ați dorit să fim treji, ați reușit. Dezbaterea este una foarte interesantă și aprigă. Domnule profesor, vă dau cuvântul din nou și ar fi bine să avem și propuneri concrete din partea dumneavoastră, deoarece avem această reformă a pacului pe masă de câțiva ani încoace. Ar fi bine să luăm și niște hotărâri, să votăm, să, să, să, să facem ceva. Uh, nu mai spun că raportul acesta trebuie și el să fie votat așa cum s-au angajat și raportorii. În orice caz, vă mulțumesc că ne ajutați să facem asta aici, la Comisia Agri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și o să încerc să fac și eu ceva în acest sens. Este clar că dezbaterea a fost foarte interesantă și a acoperit multe aspecte diferite ar trebui să spun că da, într-adevăr, sunt economist, sau cel puțin pretind asta și nu sunt un om politic, ceea ce poate că îmi dă mai multă libertate să uh, uh, presupun una sau alta. Uh, într-adevăr, când s-a vorbit despre acest workshop, mi s-a spus că trebuie să vorbesc despre plățile directe. Uh, și alte workshop-uri vor fi fost organizate, dar pe alte teme. Mie mi s-a cerut să vorbesc despre plățile directe pe marginea lucrărilor comisiei. Și mi s-a spus de asemenea că și anumite trimiteri la OMC ar fi tot așa utile. De asta regăsiți o secțiune atât de mare pe asta, pe OMC. Dar uh, este clar că unele întrebări legate de OMC și compatibilitatea cu plățile directe uh, pot să fie privite ca întrebări de reflexie pur intelectuală, însă nu vă grăbiți să le înlăturați din dezbaterea dumneavoastră, pentru că, da, într-adevăr, recunosc că OMC-ul își pierde teren și avem mult mai mult bilateralism, Însă, aceste acorduri ale OMC-ului continuă să se aplice și este clar că uh, unii sunt exasperați Uh, de ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene și s-ar putea să caute niște subterfugii și chichițe pentru a trage la răspundere Uniunea Europeană peste câțiva ani. Sper că n-am fost prea provocator, deși unii dintre dumneavoastră cred acest lucru. În orice caz, experiența și CV-ul meu uh, sunt absolut clare pe acest subiect. Ce este la fel de clar este că sistemul de plăți directe se aplică la multe tipuri diferite de agricultură în multe părți din Europeană și deci este greu, zic eu, să ai un sistem în care fiecare fermă, fiecare fermier sunt tratați în mod echitabil. Iar acest aspect al echității a fost evocat mereu și mereu aici, iar când vine vorba de e, echitate, se vorbește despre sumele primite de fermieri individuali, care într-adevăr, de mare parte, nu sunt echitabile sau juste, și este clar, la fel de clar, că nu pot să vă spun exact ce ar trebui să fie o plată justă. Uniunea Europeană folosește o măsură care înseamnă euro pe hectar. Asta este o posibilitate, o bază de calcul, dar asta este clar că, asta e clar că duce la uh, situații în care proprietatea de terenuri de multe, cu multe terenuri, primesc mult mai mult decât cei cu foarte puține terenuri. Dezbaterea rămâne deschisă. Iar această echitate și caracter echitabil uh, este legată și de ideea unei competiții echitabile. Dacă aceste plăți sunt într-adevăr decuplate, ele n-ar trebui să afecteze concurența și nu ar trebui să afecteze nici volumul de producție. Așa că toată problema legată de siguranța alimentară ar trebui să iasă din sfera de aplicare a plăților directe. Pentru că, într-adevăr, a avea siguranță alimentară este cât se poate de lăudabil, dar asta nu se leagă de plățile directe și se leagă mai mult de negocierile, eh, poate mai mult de negocierile cu partenerii comerciali. Eu cred că am venit cu mai multe propuneri, totuși. Da, mi s-a reproșat că n-am vorbit despre fermierii activi și s-au vehiculat mai multe uh, argumente unele legate de propria mea biografie, dar pot să vă spun că, într-adevăr, una la mână, asta complică relația cu noastră cu OMC-ul. Deoarece, mie mi se pare că avem, cum v-am spus, multe tipuri de sisteme și de tipuri de uh, fermieri și în lumina multifuncționalității revendicate de agricultura europeană și având în vedere cât de importante sunt aceste ecologizări și inverzirele agricultării, nu mi se pare logic să excluzi o, uh, o întreagă categorie de proprietari de terenuri numai pentru că ei nu sunt fermieri activi. Având în vedere că Comisia a propus ca 30% din buget să fie destinată acestei componente de ecologizare, eu aș zice să se meargă și mai departe și asta tot așa din două motive. În primul rând, deoarece în acest moment cuplarea plăților de bază cu componența uh, ecologizare pune într-adevăr probleme la nivelul OMC-ului și în al doilea rând, deoarece eu cred și cred sincer că acest sistem de plăți unice uh, ca la pod nu se potrivește și nu este cea mai bună cale de a călti banii cu cap și nici de a înverzi agricultura. Cred că ar fi mai bine ca acești bani, aceste fonduri, să meargă la pilonul 2 sau să se spună clar că rămân la pilonul 1, dar separăm cu totul, uh, plata de bază sau plata pe de-o parte și uh, uh, ecologizarea pe de altă parte. Și asta, în condițiile în care statele membre trebuie să aibă latitudinea de a decide ce, cum și unde se va face această ecologizare. Iar un lucru pe care nu l-am menționat în prezentarea mea, dar am spus-o în raport, este următorul și anume că plățile directe pot fi utile și aici mă refer la coeziunea teritorială și s-ar putea să se poată pune pe picioare un sistem de plăți directe care să se potrivească și cu green box-ul de la cutia verde de la OMC în acest sens al coeziunii teritoriale. Deci există posibilitatea de a face acest lucru și de a îmbunătăți lucrurile. Deci nu am venit aici în fața dumneavoastră cu modele, scenarii și proiecții care să spună ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai exista subvenții sau plăți directe, însă sunt de acord cu cei care au spus că asta ar fi un șoc enorm și anume să le retragem, să le scoatem peste noapte. Dacă îmi puneți întrebarea cum ar trebui să arate viitoarea politică agricolă comună, eu v-aș răspunde că nu sunt sigur că plățile directe ar trebui să continue, pentru că asta duce la uh, uh, situația în care proprietarii de terenuri sunt cei care sunt cei mai privilegiați și care uh, uh, până la urmă are un efect și asupra prețurilor și fermierii sunt cei care suferă. Și, într-adevăr, acum 20 de ani, cineva a propus un sistem decuplat total. Acea schemă Bond și poate că ar trebui să ne revizuim abordarea, să ne inspirăm din aceste modele alternative. În ceea ce privește costurile ridicate sau mai ridicate pe care le-au de suferit fermierii noștri față de cei din restul lumii, da, sunt de acord când vine vorba de uh, apoi de siguranța alimentară și securitatea alimentară, mai bine zis. Eu zic că asta poate fi foarte bine rezolvată prin legislație, iar când vine vorba de bunăstarea animalelor, aici, într-adevăr, este ceva problematic. Iar în ce privește partea mediu, mediu înconjurător, într-adevăr, uh, Uh, avem parte, uh, suntem într-o zonă foarte populată a lumii și există niște consecințe. Totuși, să nu uităm că Uniunea Europeană menține taxe vamale foarte ridicate în foarte multe exporturi, cum ar fi um, uh, uleiul de, de rapiță, etc. Deci nu poți să spui că numai cetățenii sau fermierii europeni sunt cei care uh, suferă de costuri ridicate, pentru că până la urmă Uh, dacă plățile directe ar duce la asta, atunci de ce mai avem aceste taxe vamale atât de ridicate, ori una, ori alta? Dar, bineînțeles că asta depășește cadrul uh, propus astăzi și anume propunerea comisiei vizând plățile directe. Sunt sigur că nu au putut să acoper toate întrebările, dar asta este tot ce pot eu să fac în acest moment. Mulțumesc! Bine, Bine, mulțumesc, mulțumesc domnule profesor. Trecem acum rapid la punctul 14 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului 73 per 2009 al Consiliului în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul 2013. Acest punct de pe ordinea de zi reprezintă examinarea proiectului de raport al colegului Capula Santos. Și după cum știți, regulamentul actual privind plățile directe va continua să se aplice și în 2013. Însă există mai multe dispoziții financiare care vor fi valabile numai până în 2012. Mai mult, uh, cererile de uh, Uh, ajutor depuse în 2013 se referă la anul financiar 2014, un an în care bugetul european va fi structurat conform unui alt cadru financiar multianual. Această propunere a fost redactată de comisie pentru a răspunde prevederilor financiare pentru perioada de tranziție înainte de adoptarea noului pachet de reformă PAC. După cum știți, colegul lui nu poate să fie prezent aici are o problemă personală, însă colega Garcia Perez îl va înlocui. Repet că va trebui să fie depuse amendamente până în 29 martie la ora 12, chiar dacă raportorul nu a prezentat amendamente. A, ai cuvântul. El reglamento 73 barra 2009 sobre pagos directos actualmente en vigor. Mulțumesc. La anexa 4 se află un tabel de redistribuire a excedentelor naționale pentru plățile directe până în 2012. Din acest motiv, va fi nevoie să se încheie excedentele în perioada de tranziție dintre cadrul anual financiar actual și cel următor, adică în 2013, ținând cont de faptul că, date fiind specificitățile uh, bugetului agricol, anul 2013 corespunde, de fapt, anului financiar 2014. Propunerea Comisiei pentru 2013 presupune o prevedere a uh, excedentelor naționale și ține cont de niște aspecte specifice. În primul rând, trebuie să se reflecte caracterul de tranziție al anului 2013, și, pe de altă parte, trebuie să se garanteze continuitatea nivelurilor actuale pentru plățile directe, ținând cont și de uh, sistemul de modulare voluntară pentru statele membre noi și uh, de introducerea treptată a plăților directe. Serviciile comisiei au fost foarte disponibile în uh, pregătirea acestui raport, ne spune raportorul, și au organizat chiar și o reuniune pentru a disipa toate îndoielile și pentru a explica despre ce este vorba raportorilor din umbra de la celelalte grupuri politice. În numele raportorului doresc să subliniez că e important să se adopte rapid acest regulament și vă stau la dispoziție ca să ascult opiniile colegilor din comisie ca să ajungem la un compromis global care să permită respectarea termenelor și să nu împiedice efectuarea plăților către agricultori. Vă mulțumesc! Foarte bine, vă mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul pe acest punct? Dacă nu, uh, uh, luăm notă de observațiile raportorului. Doresc reprezentanții Comisiei Europene să ia cuvântul? Da, iată, atunci dăm cuvântul Comisiei. Thank you, uh, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus uh, reprezentanta raportorului, propunerea Comisiei este să se țină cont de faptul că reforma plăților directe propusă de Comisie în același pachet să intre în vigoare doar pentru cererile pe 2014, adică anul financiar 2015, Așadar, Comisia încearcă să se asigure că situația agricultorilor va fi aceeași și pentru cererile pe 2000, pentru 2014, cum e pentru cele din 2012. În același timp, cred că s-a mai spus aici că trebuie să se țină cont și despre introducerea treptată și desistarea modulării voluntare valabil pentru UE 12 și, de asemenea, de faptul că trebuie să se țină cont și de transferul sumelor necheltuite în 2013. Cred că nu mai am nimic altceva de adăugat, în afară de faptul că Comisia ar dori ca acest raport să fie adoptat până în vară, pentru că trebuie să pregătim regulamentul până în 1 ianuarie 2013 ca să ne asigurăm că fermierii știu ce instrumente au la dispoziție atunci când depun cererile pentru 2013. Molto bene, allora non ci sono... In... Mulțumesc, nu dorește nimeni să ia cuvântul. Putem, deci, să trecem mai departe, rapid. 22 martie este termenul de depunere a amendamentelor, mă corectează secretariatul, și mai avem un ultim punct pe ordinea de zi, Punctul 15. Protecția animalelor în timpul transportului. Domnul Wojciechowski este raportorul nostru. Vorbim aici despre bunăstarea animalelor în timpul transportului. Vreau să vă amintesc că în noiembrie Comisia a publicat un studiu de impact privind reglementările în vigoare, privind uh, transportul de animale vii în Uniunea Europeană, referindu-se la bunăstarea acestora și la implicațiile regionale socioeconomice. După cum știți, avem acest raport din proprie inițiativă și voi da cuvântul domnului Wojciechowski pentru prezentarea. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący pracujemy nad sprawozdaniem. Mulțumesc. Lucrăm așadar la acest raport. Și până acum lucrările au decurs fără probleme. Mulțumesc raportorilor din umbră cu care m-am întâlnit deja de câteva ori. Primul concept al raportului este deja definit. În principiu, Am uh, luat notă de ceea ce uh, a menționat Comisia în propunerea sa și anume Um, dar noi considerăm că progresul înregistrat până acum în transportul de animale vii nu este suficient. Mai ales din cauza că nu s-a atins unul din obiectivele cheie care au fost definite în regulamentul inițial din 2005 în ceea ce privește condițiile de transport. Ce înseamnă asta? Se dorea reducerea uh, numărului de animale transportate în general, numărul de animale vii. Din raportul comisiei a rezultat că până în anul 2009 numărul uh, animalelor transportate a crescut chiar. 80%, uh, 80% uh, oi și doar, nu, mă scuzați, o, o scădere de 18% la oi și o scădere de 17% la cai. În rest creșteri. Deci, vrem ca acest transport să fie redus. Din păcate, vedem că până acum uh, situația lasă de dorit. Din acest raport uh, rezultă că transportul animalier pe, pe distanțe lungi uh, este foarte costisitor și este dăunător mediului. E dăunător și din punct de vedere social, fiindcă, în primul rând, avem mai multe tiruri pe mai multe camioane pe uh, șosele, emisiile de dioxid de carbon trebuie luate în considerare și mai mult decât atât, din cauza transportului e influențat prețul cărnii finale. Iar Comisia nu a luat în calcul acest lucru în evaluarea sa. Comisia a spus că transporturile pe durate, pe distanțe lungi, cauzează costuri doar pentru întreprinderi. Dar nu e doar atâta. Uh, trebuie să fie luate în calcul toate categoriile de costuri. Pentru că, la urma urmei, cineva plătește pentru acest transport și e vorba despre mii de kilometri să nu uităm cine plătește, e vorba de consumator, pentru că consumatorul va plăti mai mult uh, la uh, casă. Așadar, apare o problemă cu prețul produselor uh, din carne, mai ales uh, din cauza faptului că ar trebui să mm, renunțăm la transportul de animale pe distanțe lungi uh, um, și din acest motiv ar trebui să, mă scuza, să renunțăm la transportul de animale pe distanțe lungi și să investim mai mult în infrastructura regională, să investim în abatoare locale, să investim în linii de producție locală și așa mai departe. La noi, la Parlament, s-a spus de mai multe ori că problema transportului este problematică. Uh, și am vrut să se reducă uh, durata transportului la 8 ore. Există chiar și o petiție la ora actuală susținută de mai bine de un milion de cetățeni în acest sens. Așa că avem o problemă comunitară care trebuie să fie rezolvată ca atare. Ce propun eu în calitate de raportor? Vreau să spun că trebuie să revenim la propunerea de 8 ore și că trebuie chiar să facem mai mult decât atât. Sigur că se pot face derogări, fiindcă există condiții geografice deosebite, uh, unde astfel de transporturi uh, care durează mai mult ar putea fi permise. Dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că un transport lung de 8 ore ar trebui să fie mai degrabă excepția și nu regula, cum se întâmplă de altfel astăzi. Mai există și problema controalelor pe transport. Comisia ne oferă multe date despre transport, dar recunoaște și că sistemul uh, controlărilor nu este um, complet. Există competențe diferite în statele membre și practici diferite. Monitorizarea se efectuează uh, într-o manieră diferită, așa că în teorie e simplu să gestionăm situația, dar în practică nu prea controlele ar trebui să fie consolidate. E vorba aici despre implementarea practică a acestor prevederi. Nu e vorba doar de uh, controle ce se verifică în, în timp, ce se fac, mă scuzați, în timpul transportului, ci e vorba de controlele care vizează întreaga bunăstare a animalelor. Vin cu o sugestie. Vreau ca în acest uh, raport să stipulăm că e de competența statelor membre să verifice ce se întâmplă. Nu avem nevoie de o superputere care să facă asta, așa că e nevoie ca în statele membre să existe autorități speciale, competente și care să verifice conformitatea cu normele europene, pentru că până la urmă noi emitem foarte multe uh, regulamente, directive, linii directoare și în momentul în care vrem să vedem cum acestea sunt uh, aplicate, vedem că există mari lacune fie nu știm cum sunt implementate, fie nu știm că nu sunt implementate, fie aflăm târziu că funcționează prost. Dar ideea este că instanțele de control rare ori reacționează. Vreau să mă refer la experiența înregistrată în uh, numeroase state membre, printre care și uh, Polonia. Uh, instituțiile de control care sunt competente în acest domeniu nu vizează o sferă întreagă de controle, ci se axează doar pe uh, bunăstarea animalelor. Avem inspecția rutieră, spre exemplu, care verifică conformitatea cu normele europene în timpul transportului de animale, dar pentru uh, niciunii dintre acești inspectori nu este prioritară uh, verificarea conformității cu normele europene. Deci, pe undeva, verificările se fac la suprafață și nu e bine. Din nou, uh, revenind la bunăstarea animalelor, vedem că multe dintre reguli uh, își ratează obiectivul pentru care au fost create. Așa că sugerez să creăm niște organe specializate în acest sens. Nu trebuie niște organe de dimensiuni uh, extraordinare, ci e vorba de niște mici uh, birouri, dacă vreți, care să verifice strict ceea ce se întâmplă cu animalele uh, și să facă verificările necesare. Iată care sunt principalele subiecte acoperite de acest raport. Înțeleg foarte bine cât de problematică este chestiunea transportului, dar uh, Cred că putem să facem ceva. Trebuie să intervenim în așa fel încât uh, să nu mai fie nevoie de transport pe distanță lungă. Să avem infrastructura necesară în plan regional pentru ca totul să se întâmple din aproape în aproape. Să nu mai fie nevoie să transportăm animalele până la un abator foarte îndepărtat, pentru că nu e în interesul nimănui, nici în interesul consumatorilor, nici în interesul nostru economic al tuturor și cu atât mai puțin în interesul uh, animalelor. Nu astfel reușim să ne dezvoltăm uh, durabil uh, din punct de vedere al prelucrării produselor din animale. Avem nevoie uh, de abatoare mici, locale, trebuie să le sprijinim, astfel încât prelucrarea cărnii să se facă în imediata vecinătate a fermelor de la care provin animalele. E oricum mult mai ușor să transporti carne Uh, decât să transporti animale vii. Costurile scad, uh, condițiile de îndeplinit sunt uh, mai puțin dificile. Și asta sublinez eu în raport. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc. Doamna Elisabeth Jegle are acum cuvântul. Vielen Dank und ich will unserer Schattenberichterstatterin Esther de Lange auch nicht vorgreifen, aber es ist mir... Mulțumesc. Nu vreau să vorbesc foarte mult în calitate de raportor din umbră, vreau doar să subliniez câteva lucruri care sunt importante pentru mine. Vreau să-i mulțumesc raportorului din umbră care a reușit să vină cu niște idei orientate către viitor. Să nu transportăm animalele, ci să transportăm carne. Mi se pare un argument foarte bun aici. Trebuie să ne axăm pe acesta, pentru că la un moment dat nu se putea pune problema în uh, acest fel, fiindcă se doreau abatoare foarte mari care să îndeplinească niște condiții igienice foarte stricte și se spunea că abatoarele mici nu pot să se conformeze noilor norme de igienă, prin urmare nu mai avem nevoie de acestea. Până la urmă, tot de la legislația europeană a pornit faptul că astăzi nu mai avem uh, uh, abatoare mici regionale, ci avem mari abatoare centrale. Și acum ne sucim și trebuie să uh, regândim totul în cadrul PAC. Dar facem asta în, în beneficiul animalelor. Și poate că în acest raport vom reuși ca prin amendamente să subliniem faptul că uh, avem, uh, avem în vedere comerțul cu carne și binele consumatorilor. Comerțul este cel care primează în fața bunăstării animalelor și... Uh, nu, mă scuzați, comerțul trebuie să fie prezentat ca atare aici. Uh, eu vin din Baden-Württemberg uh, din Germania și noi am considerat că 8 ore poate să fie o durată acceptabilă. Eu cred însă că ar trebui ca în cele 8 ore să fie calculat și timpul de încărcare. Nu știu cât putem să fixăm uh, niște ore aici, pentru că 8 ore pentru găini poate să fie prea mult. 9 ore pentru animale mai mari, uh, iarăși e o durată rezonabilă. Ideea este că cred că la un moment dat am fost uh, acaparați de toate aceste detalii. Acum uh, se discută și despre uh, condițiile în care trăiesc animalele în timpul transportului, se discută despre uh, stresul cauzat de încărcarea lor în camioane și apoi descărcarea și se discută despre ce condiții au în camion în timpul transportului, dacă, de exemplu, uh, camionul este prevăzut cu... Uh, uh, dacă este prevăzut cu paie și așa mai departe. Deci, există și problematica persoanelor care Uh, sunt responsabile de, încărcă, de, încărcă, de încărcare, de descărcare. În 2005 uh, a fost foarte problematică pregătirea acestor persoane din uh, domeniul respectiv. Există lucruri care nu au putut fi rezolvate în 2005, de exemplu uh, problema controalelor. Prerogativele țin aici de statele membre, iar Raportorul pe bună dreptate a subliniat care sunt problemele. Am văzut și că regulamentul este implementat în mod diferit în statele membre și cred că și asta ar trebui să ne dea de gândit. De multă vreme sunt foarte conștientă de un lucru, nu știu dacă e valabil pentru toate statele membre. E vorba despre faptul că se face transport pe mai multe etaje. Iar în cazul uh, vitelor, care uh, se transportă acum pe două etaje, vedem că apar probleme, pentru că transportatorii nu mai au astăzi uh, camioane de dimensiunile necesare pentru a transporta cornutele mari, fără ca acestea să fie presate în timpul transportului ce vorbe, despre ce vorbesc. În Germania, de exemplu, camioanele nu sunt suficient de înalte, din cauza că se fac două etaje. Uh, avem 4 uh, metri, conform uh, regulamentului. Iar camioanele cu două etaje au un pic mai mult de 4 metri, însă problema este că animalele sunt încărcate și apoi plafonul este lăsat din nou în jos iar animalele uh, se confruntă cu niște situații extrem de dificile și acest uh, lucru se observă în momentul în care vedem carnea obținută de la aceste animale, care este toată pătată de sânge. Deci avem, uh, avem uh, probleme din cauza modului în care a rezultat implementarea regulamentului. Cam acestea sunt lucrurile care mă preocupă pe mine și știu că și doamna Paulsen uh, împărtășește opinia mea. Uh, cred că avem nevoie de o strategie de, pentru protecția animalelor, să o includem în evaluare, fiindcă eu sunt convinsă că abordarea trebuie să fie una amplă, care să nu îi împovăreze financiar pe fermieri și uh, care să vizeze uh, și implicarea uh, comercianților, pentru că până la urmă toată lumea vrea protecția animalelor, Toată lumea trebuie atunci să se implice și fiecare trebuie să aibă partea sa de răspundere. Mulțumesc pentru atenție, domnule raportor. Mulțumesc. Dumneavoastră spuneați că sprijiniți, uh, uh, că doamna Paulson vă sprijină ideile. Ei bine, acum doamna, chiar doamna Paulson are cuvântul și după care ia cuvântul doamna de Kadenbach. Tack, herr ordförande, och tack, Wojciechowski. Mulțumesc! Mulțumesc uh, de asemenea domnului Wojciechowski pentru munca sa ambițioasă. Sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu abatoarele. În acest context, trebuie să solicităm un control al situației igienice A fost un raport pe această temă la care eu am fost raportor din umbră și știu din experiența mea din circumscripție care este situația la noi, distanțele sunt foarte mari. În nordul Suediei sunt enorme. atunci când are loc o raționalizare a sectorului abatoarelor, nu este posibil așa ceva, nu este posibil să se suporte o durată de transport a animalelor de 12 până la 14 ore până la abatorul cel mai apropiat. În consecință, trebuie să uh, evocăm din nou uh, o întrebare în uh, legătură cu al doilea pilon. Este o întrebare care se referă la regiuni mai degrabă decât la domeniul transportului. Ce mă șochează pe mine este că Comisia propune niște orientări, spunând însă în mod explicit că, în conformitate cu prevederile Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară, o parte din regulament nu corespunde în totalitate cu evaluările științifice actuale. Ceea ce înseamnă că nu respectăm un principiu de bază, și anume că legislația noastră trebuie să fie bazată pe rezultate științifice dovedite la nivel european din punctul meu de vedere, este foarte grav. Adică trebuie acum să um, venim cu modificările care cu niște modificări care să respecte aceste probe științifice. Uh, cele opt ore reprezintă un slogan bun atunci când uh, dorim să-i implicăm pe cetățeni, când vrem să explicăm cetățenilor ce înseamnă transportul animalelor. Însă nu sunt sigură că putem să stabilim acest prag de 8 ore și că putem să-l uh, fixăm în legislație, pentru că nu corespunde rapoartelor științifice care stipulează că 8 ore e mult prea mult în anumite condiții sau pentru anumite tipuri de alimente. Însă în alte tipuri de circunstanțe, pentru alte tipuri de animale, este posibil ca duratele de transport să fie chiar mai mari de 8 ore. Așa că, acum, ne aflăm într-o situație cam ambiguă. Uh, în relația cu cetățenii și cu oamenii de știință. Noi suntem practic prinși la mijloc între aceștia. Și trebuie să ne gândim uh, bine și să găsim o soluție pentru viitor. O soluție care să fie benefică pentru animale, dar și pentru economie și pentru societate. și trebuie să reflectăm foarte bine la situația abatoarelor regionale, pentru că dacă se dorește să se transporte carne, trebuie să fie vorba de carne prelucrată și e mult mai eficient decât să trimiți uh, animalele vii la abator. Mulțumesc foarte mult! Da, dăm acum cuvântul doamnei Kadenbach și apoi doamnei Machinasen. Dankeschön an den Berichterstatter. Ähm, Cred că ne aflăm în fața unei probleme dificile, pentru că noi încercăm prin regulamente să rezolvăm o problemă care este uh, greșită structural. Cred că Aici e vorba în primul rând de protecția animalelor și de timpul prea lung de transport. Însă cred că cauza se află și în modul în care uh, noi vedem agricultura în Europa și în care ne organizăm agricultura. Cred că uh, aici trebuie să ne gândim foarte bine la faptul că doar prin acest regulament uh, situația creșterii animalelor și prelucrarea apoi a animalelor nu ține, ține, nu ține numai de agricultură. Vreau să îi spun colegii Paulsen că aceste opt ore reprezintă un simbol al situației. Avem în Europa o situație în care animalele, uh, în funcție de modul în care sunt utilizate, uh, trebuie să sufere uh, la transport. Sigur că există și situații în Europa în care pur și simplu se mănâncă mai multă carne decât cea produsă la nivel local și, nu se, uh, și se poate să nu se transporte animale vii. Însă acest lucru este uh, valabil și pentru regulamentul actual sau pentru modificarea regulamentului. Uh, trebuie să se țină cont de situația actuală și, de asemenea, s-a vorbit despre EFSA, se pune întrebarea cum putem să transportăm corect animalele. În 2009 s-a mai uh, aruncat un argument în discuție să ne imaginăm un pat sau un pat dublu și să ne închipuim că pe acel pat dublu s-ar, transport, transporta patru uh, vaci sau 10 oi. E corect? E simplu să ne imaginăm. Trebuie să ne uh, gândim și că avem nevoie de o lățime anume. Uh, Uh, pentru a proteja aceste animale și trebuie să existe și alte posibilități, poate în cadrul uh, altor structuri, de exemplu, cum s-a spus aici, uh, în dezvoltarea rurală despre care am discutat aici. Tra- timpul de transport poate să fie mai scurt, dar poate să fie și alte structuri. Eu am să depun niște amendamente uh, pentru că nu sunt de acord cu anumite părți din raport, însă cred că direcția de bază cam aceasta trebuie să fie. Aceste transporturi de animale trebuie să se desfășoare după ultimele uh, descoperiri științifice și să se uh, facă modificări și în alte domenii, și anume abă să fie abatoare locale sau regionale. Avem nevoie de toate aceste lucruri și cred că deocamdată nu trebuie să aruncăm uh, copilul împreună cu apa din copaie și să nu spunem că vrem doar protecția animalelor și pe de altă parte să spunem că neglijăm condițiile economice, că neglijăm criza. Nu putem nici să spunem că ținem cont doar de criză și neglijăm bunăstarea animalelor. Deci avem nevoie nevoie de o soluție durabilă pentru viitor, dar care poate în viitor să nu mai fie folosită și să avem o altă politică agricolă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna McGuinness are cuvântul și apoi doamna Delange. It's okay. Da, Uh, mulțumesc, domnule președinte. Nu prea am noroc astăzi la microfoane. Am să fiu succintă și am să-i mulțumesc uh, raportoarei raportorului, mă scuzați, în legătură cu dovezile științifice menționate de doamna Paulson. Cred că există un pericol dacă evaluăm uh, timpul de călătorie, fără să ne gândim și la ce se întâmplă în acel timp. Poate, să, poate o călătorie a unui animal poate să fie foarte rea din punctul de vedere al bunăstării și să dureze 30 de minute sau poți avea o călătorie foarte bună de 16 ore. Depinde de condițiile de transport. Cred că raportul comisiei e foarte util um, acolo unde se uh, declară ce a realizat acest regulament și se pune și problema aplicării. Și întotdeauna mă preocupă faptul că atunci când vedem o problemă de lipsă de aplicare, noi analizăm iarăși regulamentul în loc să ne uităm la uh, implementare. Deci eu aș zice că cel mai bine e să analizăm ce avem acum și să încercăm să facem statele membre să implementeze măsurile respective. Doamna Iegle a făcut niște comentarii foarte corecte vorbind, des, vorbind despre situația uh, din țara sa. Uh, Într-adevăr, în anumite regiuni din uh, Europa nu sunt suficiente abatoare, dar, de exemplu, în Irlanda noi transportăm animale mai tinere. Dacă vă uitați la investiția din uh, raportul comisiei, companiile de transport au cheltuit foarte mulți bani pentru a cumpăra vehicule uh, de, care să respecte condiții foarte stricte și deci s-a investit mult, există aceste vehicule, ar trebui să analizăm cele mai bune practici din domeniu și să încercăm să-i convingem și pe alții să ridice standardele. Ați menționat un nou organism specializat, domnule raportor, vă rog să îmi dați mai multe detalii Aș vrea să știu dacă se ține cont de programurile de austeritate din Europa și de faptul că e tot mai greu ca organismele publice să cheltuiască mai mulți bani în acest sens și cum, să, cum putem obține cele mai bune practici fără costuri adiționale. Transportul de animale vii este o parte integrantă a sectorului agricol și de aceea s-au făcut mari investiții ca acest lucru să se facă ținând cont de bunăstarea animală. Cred că acest lucru este cheie ca să ne asigurăm că regulamentele pe care le avem sunt bine implementate și să nu ne grăbim să reducem timpul de călătorie fără să facem nimic pentru a ameliora bunăstarea animalelor. Mulțumesc, doamna Delange are cuvântul și după aceea doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și raportorului pentru acest proiect de raport. Încă o dată, se pare că e un subiect care stârnește pasiuni și care uh, permite adoptarea de poziții foarte diferite. În numele grupului meu aș vrea să spun că pentru noi cel mai important este ca acest raport să fie echilibrat. Și aș vrea să mă refer aici la trei chestiuni. Una este uh, cea menționată de doamna McGuinness și anume că trebuie să ne concentrăm asupra celor care nu respectă regulile și care greșesc. Sunt și mulți transportatori care, în ciuda perioadei economice dificile, au făcut investiții mari în vehicule noi, în formare și așa mai departe. Și mi-e dor de acest lucru în acest raport și cred că ar trebui să uh, recunoaștem și cazurile în care lucrurile merg bine. Uh, în al doilea rând, în legătură cu controlul, sunt de acord că uh, sunt multe probleme legate de control în statele membre. Însă acum mi se pare că uh, tratați toate statele membre la fel și spuneți că toate uh, greșesc în domeniul controlelor eficiente. Însă, în dacă vă uitați atent, veți constata că în Europa unele state membre sunt mai stricte decât altele. Sigur că peste tot există controle făcute prost și făcute bine, dar există uh, trans, rute de transport menite special să ocolească un anumit stat. Concluzia poate fi că acel stat are uh, reguli mai stricte și controle mai stricte decât uh, statul vecin. Uh, ce vom face în acest sens? Ce vom face în legătură cu faptul că sancțiunile și amenziile variază atât de mult încât e posibil să plătești 50 de euro într-un stat membru și câteva mii în altul? Nu avem competența să uh, stabilim chiar nivelul amenzilor, dar cred că putem fi mai ambițioși decât suntem acum uh, când zicem pur și simplu hai să facă statele membre ce vor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră în principiu, dar vă rog să nu închideți ochii și să nu să treceți cu vederea faptul că unele state membre sunt mai stricte decât altele. În legătură cu durata transportului, dacă nu avem grijă, s-ar putea să devină un raport al celor 8 ore. Și dacă va deveni un raport al celor 8 ore, nu se va bucura de o majoritate largă și poate chiar nici de niciun fel de majoritate. Se vorbește mult despre acest lucru. Într-o lume ideală nu s-ar pune accentul pe timpul de transport, ci pe condițiile de transport. Singura problemă este că, mai ales în cazul abatoarelor, se constată că uh, transportul la abatoare este cel uh, când se întâmplă cele mai multe uh, nereguli, ca să spun așa. Uh, și dacă am revenit la un raport adoptat de Parlament în 2004, care face diferența între animalele transportate la abator, pentru că, într-adevăr, suntem de acord că trebuie să fie sacrificate animalele aproape în regiunea lor, uh, și să uh, cerem să se respecte perioada de 8 ore când e vorba de transportul animalelor la abator, dar pentru alte animale care sunt animale de prăsilă sau care sunt duse să mai fie îngrășate, să stabilim alte reguli de transport. Cred că am avut un raport foarte rezonabil în 2004. Doamna Iegle a spus că e important să nu fie uh, incluși doar agricultorii, ci și consumatorii și și oamenii de știință să fie incluși. În 2004 așa a fost, ne-am bazat pe un consens foarte larg și de ce aș vrea să respectăm acest lucru. Doamnă McGuinness, în parte e vorba de o legislație nouă, văd asta, dar poate că ar fi un semnal bun dat de Parlament Consiliului dacă am spune, uite, asta am propus noi acum aproape 10 ani, voi ați luat decizia finală, fiindcă noi atunci nu aveam codecizie, ați decis să ne ignorați complet poziția și să vă concentrați pe condițiile de transport. Acum vă rog să vă, vă rugăm să vă concentrați pe condițiile de transport pentru că uh, dacă, facem ace- dacă ne concentrăm doar pe condițiile de transport, uh, nu vom ajunge nicăieri pentru că nu avem uh, puterea să verificăm controlele în practică. Dar fiți pragmatici și concentrați-vă pe condiții când vine vorba de alte categorii de animale. Raportul acesta reprezintă un început foarte bun. Mulțumesc raportorului pentru acest proiect. Cred că PP-ul va face propuneri ca să aducă mai mult echilibru și eu stau la dispoziția celorlalți raportori din umbră și a raportorului ca să discutăm și să lucrăm și să ajungem uh, unde trebuie. Îmi pare rău că spun asta la vârsta mea, dar haideți să ne lăsăm inspirați de un raport pe care l-am mai făcut acum 10 ani în acest Parlament, că n-a fost rău. Dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł. Mulțumesc și acum doamna Garcia Perez și după aceea domnul Agnew. Presidente, gracias al ponente que nos ha hecho la presentación del proyecto de informe. Mulțumesc, prezentarea a fost interesantă, un bun proiect de raport. În general, sunt de acord cu principiile de bunăstare animală, de condițiile de transport, etc. Însă nu pot sau nu putem să scăpăm ocazia de a nu uh, pune niște puncte pe i pentru că s-au evocat aici niște exemple cât se poate de concrete în cursul dezbaterii. Poziția Comisiei mi se pare una echilibrată și pleacă de la principiul că avem deja reglementări bune în materie, uh, Bine, doamna Meliene s-a spus și ea că uh, aceste regulamente, reguli și norme există, dar ele trebuie să fie mai bine puse în practică. Comisia dorește măsuri de corectare a lacunelor, etc. Sunt de acord cu această abordare. Transportul animalelor este esențial din motive economice, adică Uh, adică se pune în balanță uh, uh, și valoarea economică a unui astfel de transport și când, se, când transportul se desfășoară în condiții bune, atunci este bine pentru toată lumea. Când vine vorba apoi de bunăstarea animală, toate transport, transporturile de animale trebuie să aibă în vedere această bunăstare animalelor, nu numai cele care merg la abatoare. Apoi sunt de acord și cu ce a spus doamna Paulsen și alți colegi, și anume, toate măsurile luate trebuie să fie bazate pe date științifice. Limita aceasta de 8 ore nu are niciun fel de bază științifică. Adică nu este o bază de bună de plecare dacă ne gândim la, la porcine, după aia la, la cai, de exemplu, sunt alte argumente care sunt aduse în, în, în discuție. În orice caz, avem nevoie de o bază științifică solidă și nu cred că o avem aici, din păcate. În sfârșit, știu că vorbim despre un regulament uh, european și că e nevoie de niște principii generale care să ne ghideze în luarea de măsuri. Însă, nu trebuie să pierdem din vedere coerența, consecvența. Așadar, trebuie să știm că în anumite țări, pentru anumite țări, cum ar fi Spania sau țări periferice în Europa, transportul animal este, uh, are o pondere aparte, având în vedere geografia, având în vedere uh, anumite constrângeri de ordin teritorial și astea sunt lucruri care trebuie să fie luate în calcul în comisia noastră aici la agricultură. Sunt convinsă că în cursul lucrărilor noastre și pe parcursul dezbaterilor împreună cu colegii, vom ajunge la ceva echilibrat și care nu va pierde legătura cu realitatea de pe teren. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Agnew, mulțumesc! Aș dori să spun că sunt de acord cu ce a spus uh, doamna McGuinness mai mult decât atât, mai există și un fel de șantaj moral la adresa politicienilor aici, pentru că dacă nu faci ceva uh, în ce privește reglementarea pe bunăstarea animală, înseamnă că ai inimă rea sau, nu știu, ești un căpcăun. Eu cred că trebuie să existe o oarecare recul în această dezbatere. În Regatul Unit poate că noi avem o viziune mai aparte și anume că în ce privește comerțul cu mm, ovine, avem, uh, avem creșterea, creșterea mm, mieilor în timp de primăvară, care pasc pe anumite pășuni și la un moment dat nu mai putem să, uh, nu mai există iarbă suficientă, suficientă pentru aceste animale și uh, ele automat trebuie să fie uh, Uh, transferate pe alte pășuni, dar vreau să vă spun că lucrurile se desfășoară foarte, foarte bine, uh, oricum aceste camioane merg foarte încet și orice ar fi, cred că 8 ore este o limită rezonabilă. Apoi să vorbim și despre uh, transportul păsărilor. Trebuie să aibă loc în condiții, deci fără lumină și, într-adevăr, uh, este clar că este foarte stresant uh, pentru aceste animale să fie încărcate, descărcate. Stresul este enorm și ele sunt zdruncinate de colo-colo și poate să fie extrem de neplăcut pentru ele. E vorba de zgomot, e vorba de lumină și așa mai departe, care duc la condiții foarte grele pentru aceste animale raportorul a vorbit despre a restrânge cumva uh, uh, transportul și să vinzi și să transporti numai pe anumite aeră, dar asta, uh, uh, arie, însă asta este calea care clară spre monopol. S-a vorbit și despre acele transporturi multietajate. Asta se folosește mult și în Regatul Unit. Cel puțin în anii 80 era ceva generalizat. Doamna Egal vorbea despre modul în care se face scărcarea de pe uh, etajele superioare. Este clar că aceste uh, probleme nu se pun uh, deci la transportul multietajat pentru o vine. Ele pot să meargă pe supodere și așa mai departe. Lucrul acesta se întâmplă fără niciun fel de probleme pentru ierbivore și știu acest lucru din, pentru că uh, am studiat acest lucru. Ierbivorbele, ierbivorbele pot fi hrănite foarte bine înainte de uh, a pleca și transportul se desfășoară în condiții optime. Și pot să vă spun că știu foarte bine cum se desfășoară transportul mieilor și dacă acest lucru se desfășoară în condiții optime și dacă nu sunt animalele hrănite și adăpate înainte, atunci, într-adevăr, lucrurile stau foarte prost. În orice caz, animalele slăbite, animalele cu probleme, n-are niciun sens să le încarci în camioane, pentru că ă, până la urmă o să cadă și o să fie călcate în picioare, încopite de celelalte <laughs> animale. De asemenea, principii de, de, de, de bun simț. Nu încărcați animale mici cu unele foarte mari. Sau animale cu coarne care pot să uh, uh, uh, creeze probleme celor <laughs> fără coarne. Și este clar că anumită parte a anatomiei masculine chiar nu suportă o astfel, un astfel de atac din partea cornelor ascuțite. Sunt principii de bun simț, sunt lucruri care nu se fac și tocmai bunul simț trebuie să fie cel care să ne ghideze aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna Auschling și Continuăm? Ja, äh, das ist großen Eine Million äh, Bürger. Ja, das hat der Berichterstatter am Anfang gesagt, die Zahlen der Transporte bei bestimmten Mulțumesc. E clar că e nevoie să acționăm, fiindcă a crescut uh, numărul transporturilor, deci e clar că ne-am ratat obiectivul din 2005. Și asta se întâmplă și din cauza noastră parțial, fiindcă în ultimii ani uh, s-a ajuns la situația în care multe avatoare și-au închis porțile din cauza faptului că nu s-au putut conforma condițiilor de igienă impuse în uh, plan comunitar. Așa că trebuie să ne întoarcem puțin în trecut și să vedem unde am exagerat cu prevederile, eventual să uh, restabilim niște structuri din trecut. Asta ar fi o măsură, dar mai există și alte uh, Uh, motive pentru care transportul este problematic și nu, aceste motive uh, nu au de face cu cele tradiționale, în, au de face cu, cu prețul, pentru că în Germania mulți porci sunt transportați din nord în sud, fiindcă acolo e mai, în, în sud e mai ieftină prelucrarea acestora. Așa că trebuie să vedem cum putem să intervenim în plan regional, să revenim cel puțin la transportul de carne, S-a spus de mai multe ori că uh, limita nu trebuie să fie neapărat 8 ore. Trebuie să uh, înțelegem că pentru anumite animale 8 ore e deja prea mult. Uh, contează cel mai mult condițiile în care se face transportul. E extrem de seducător să spunem, da, 8 ore și atât, dar până la urmă important este să nu pierdem din vedere condițiile oferite animalelor, indiferent pentru ce perioadă de timp. Uh, și să trasăm limite. Mi s-a, spus de mai multe ori că în anumite regiuni situația este dificilă. Așa că, bun, haideți să manifestăm înțelegere față de situația de acolo. E vorba, de exemplu, despre nordul Europei, unde nu mai există, de exemplu, infrastructură pentru uh, noi abatoare regionale, așa că trebuie să vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu celelalte domenii, când nu se obțin animale pentru carne, ci, de exemplu, cai de curse, cum sunt transportați aceștia. Chiar dacă nu mai, e o problemă, chiar dacă nu mai sunt o problemă abatoarele, apar alte probleme din cauza transportului, gen uh, cai pentru curse și transportarea acestora. Așa că, din nou, trebuie să intervenim și trebuie să fim convingători, fiindcă trebuie să-i convingem pe oameni că ne pasă și că Uh, e un subiect care e foarte important pentru agricultură. Opinia publică așteaptă un răspuns de la noi, iar noi trebuie să-l furnizăm. Mulțumesc, spune președintele. Doamna McIntyre are cuvântul și apoi domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Ca membru al grupului ECR, Doresc să-i mulțumesc domnului Wojciechowski pentru ce a făcut mm, pe acest dosar, pentru că am primit multe e mail în legătură cu acest subiect și alegătorii noștri sunt preocupați de asta. Pe bună dreptate, raportorul spune că avem nevoie de controle mai multe pentru a vedea cum sunt transportate și manevrate animalele, pentru că persoanele care se ocupă de manevrarea acestora sunt, uh, o, joacă un rol crucial. Uh, în principiu, sunt perfect de acord cu dumneavoastră când spuneți că cel mai bine este să sacrifici animalul uh, cât mai aproape de ferma la care acesta a fost crescut. Eu vin din uh, Regatul Unit, din West Midlands și acolo micile uh, abatoare și-au tot închis porțile, fiindcă uh, regulamentele UE, uh, normele UE sunt mult prea stricte. Așa că să fim mai prudenți, să nu Uh, dăm uh, reglementări de bună credință care să aibă consecințe dramatice la fața locului. Acum rezultatul este că animalele trebuie să fie transportate mult mai departe pentru sacrificare. Există regiuni din Regatul Unit, în special sus în nord, pe lângă insule, unde ar fi imposibil ca noi să avem uh, animale care să unde să avem, mă scuzați, situația în care animalele pot fi transportate mai puțin de 8 ore. Geografic vorbind este imposibil, dar ați spus deja că o să existe derogări și sunt de acord cu asta. Sunt de acord cu colegii care au spus că nu neapărat durata e problema, ci mai degrabă condițiile în care se face transportul. Avem nevoie Uh, de înțelegere față de faptul că anumite nevo- nevoile animalelor diferă de la o specie la alta. Caii care sunt trimiși spre sacrificare uh, reprezintă, de exemplu, un subiect foarte sensibil. De fiecare dată când venim așadar cu noi regulamente sau cu mai multă reglementare, să fim atenți la urmările acestor acțiuni. Mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul domnul Iar, după care reprezentantul sau reprezentanta comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbatem astăzi, după cum se vede, un dosar extrem de sensibil și imaginile joacă aici un rol foarte important, fiindcă Opinia publică s-a scandalizat în momentul în care a văzut imagini cu animalele de transportat din timpul transportului. Au fost imagini terifiante care au ajuns în plan politic um, și apoi, desigur, ca și un contraatac, uh, transportatorii au venit cu contraargumente. Dar până la urmă, până și aceștia au trebuit să recunoască că la vremea respectivă uh, Uh, totuși condițiile au fost uh, destul de dramatice și pe vremea respectivă se făceau încă controle la frontieră și așa mai departe. Să știți că populația e încă sensibilă la ceea ce s-a întâmplat atunci și e sensibilă la transportul de animale. Așa că și noi trebuie să fim uh, sensibili, dar în același timp să ne păstrăm doza de realism. Ar trebui așadar să ne raportăm la raportul de acum 10 ani. Eu nu am fost uh, aici, în această instituție, la vremea respectivă, dar uh, mi se pare, din cele auzite, că raportul nu a fost rău. Foarte bine! Avem de fiecare dată când facem un raport să implic, posibilitatea de a implica statele membre. Aici avem un problem, o problemă. Nu avem controle uh, în statele membre. Uh, E bine, trebuie să facem ceva, pentru că altminte riscăm să ne confruntăm din nou cu aceleași imagini terifiante. Uh, să știți că cetățeanul reacționează foarte ferm când vede așa ceva și cere uh, soluții simple. De exemplu, soluția cea mai simplă ar fi 8 ore. Repede am putea să rezolvăm problema, dar până la urmă răspunderea noastră este mare. Și există o legătură între speciile de animale, durata transportului și condițiile de transport. Uh, dacă conduc printr-un oraș 5 km uh, în autobuz, e altfel față de când conduc pe o șosea națională, între localități, cu mașina. Pot să mă simt bine 20 de ore în autobuz, ca și uh, într-un autobuz bine întreținut, uh, și pot să mă simt foarte rău pe o cursă de 30 de minute într-un autobuz nasol. Toți colegii au spus deja că trebuie să creăm o structură în așa fel încât să evităm uh, transportul de animale. De exemplu, mici abatoare cu condiții optime de igienă. Deplâng faptul că uh, Germania a renunțat la acest model și noi acum am reușit ca acolo unde aveam măcelari, unde mai avem măcelari, care în trecut aveau permisiunea de a sacrifica singuri animalele, acolo, nu se mai poate face acum asta din cauza unor norme de igienă. Și e absurd. Se ajunge la o situație absurdă. Uh, animalele de, trebuie transportate 50 de kilometri până la ab- abator, după care se întorc înapoi sub formă de carne uh, neprocesată. E absurd. Așa că îi susțin pe toți colegii care au spus că uh, trebuie să se facă totul în imediata vecinătate a fermei, să creăm facilități de abatoare, astfel încât să existe condiții de igienă decente, dar nu unele exagerate și fără noimă. Mulțumesc! Mulțumesc! Am închis lista vorbitorilor. Îl rog acum pe reprezentantul comisiei să ia cuvântul domnul Simonin de la DigiSanco. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, nu am mare lucru de adăugat. Cred că dezbaterea a fost foarte densă și plină de informații. Cred că toate aspectele din raport au fost foarte bine înțelese de parlamentar, mai ales cât de complicat este să fixezi o durată de timp, cât de dificile sunt aspectele socioeconomice. Cred că ați înțeles foarte bine în raportul comisiei că obiectivul principal este să se consolideze aplicarea regulilor existente și, de asemenea, aș dori să mai completez intervenția foarte detaliată și foarte bine documentată, făcută, și anume să spun că trebuie să se țină cont de faptul și că Uh, transportatorii uh, evoluează în funcție de această chestiune. Există inițiative private foarte uh, bune în domeniul bunelor practici. Sigur că durează ceva timp, am vorbit și de formare. Regulamentul a fost adoptat în 2005, dar a intrat în vigoare în 2007, deci avem o perioadă de 5 ani acum de experiență și anumite aspecte vor evolua pe termen lung deci cred că acest lucru trebuie să fie uh, inclus și el în dezbaterile pe această temă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, iar la final are cuvântul raportorul Ianuș Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, colegilor care au venit cu comentarii interesante pe acest raport. Acestea sunt doar primele propuneri, fiindcă nu avem încă o versiune completă a acestui raport, o versiune finală. O să ne străduim să includem în raport tot ce trebuie, mai ales că am auzit atâtea intervenții interesante. Câteva cuvinte de început. După cum a spus și doamna de Lange, de și ceilalți, se vehiculează ideea că ar trebui să limităm uh, durata transportului. E vorba doar de animalele care se duc la abator. Că e 8 ore sau o altă durată, nu contează. Nu trebuie să fie o durată egală pentru toate animalele. E doar un punct de uh, pornire. Și e un, am putea transmite un mesaj care să uh, meargă direct la uh, opinia publică, să înțeleagă exact că facem ceva. Și s-a făcut trimitere și la mm, caii de curse. E în interesul tuturor uh, ca aceștia să ajungă sănătoși la destinație, dar în cazul animalelor uh, care sunt destinate uh, sacrificării, uh, e bine, situația este alta, fiindcă acestea sunt privite ca fiind carne de tun, dacă vreți, și pot să ajungă oricum la abator. Și din acest motiv, noi trebuie să ne referim la acestea în raport. Și o să găsim formularea cea mai bună. Vreau să vă spun că abordarea mea, în calitate de raportor, va fi următoarea. N nu vizez doar uh, bunăstarea animalelor. Vizez și alte elemente. Cu toții, în momentul în care oprim într-o parcare uh, și observăm ce fel de încărcături de animale trec pe lângă noi cu animale uh, urlând, ne dăm seama că ceva merge prost și suntem mișcați, nu rămânem indiferenți. Noi vrem ca în uh, vecinătatea noastră să nu se petreacă astfel de fapte, pentru că e o chestie de cultură și de civilizație. Iar noi, ca europeni în secolul 21, trebuie să recunoaștem ca atare asta. Și tocmai um, acesta este unul dintre motivele pe care le stipulez la început în raport. Mai mult decât atât, eu o să mă străduiesc să țin cont de două lucruri. Eu cred că, în primul rând, e vorba de o patologie a pieței pentru că se transportă acum din Polonia în Italia cantități uriașe de animale și abia acolo acestea sunt duse la abator. E vorba de o distanță parcursă de 2000 de kilometri. Există firme care se ocupă numai de acest export și care încasează bani frumoși. Ei bine, privind lucrurile nu doar din perspectiva acestor uh, firme, ci din perspectiva intereselor societății, atunci, automat, pentru consumatorii din Italia ar fi mai bine dacă nu ar trebui să plătească pentru acest transport, fiindcă, să nu uităm, costurile de transport sunt reflectate în preț, în prețul final. Ar fi așadar mult mai bine dacă carnea ar proveni de la animale locale. Ar fi și în interesul fermierilor italieni, dacă aceștia ar avea mai multe posibilități de a-și vinde propriile animale în imediata lor vecinătate, iar pentru uh, exploatatorii uh, polonezi este de asemenea mult mai bine să aibă infrastructura necesară de a comercializa animalele și mai apoi carnea uh, aproape de fermă. Interesul economic, așadar, este unul comun și egal. Trebuie să creăm mecanisme economice care să funcționeze aici. Mm, vă mulțumesc oricum pentru toate impulsurile oferite. Vă mulțumesc mai ales pentru faptul că ați spus că trebuie să revenim la uh, micile abatoare. Deci revenim, prin revenire ne facem trimitere la faptul că acestea au existat, dar au fost închise. Așa că vrem să le repunem în funcțiune, pentru că de asta depinde diminuarea uh, transporturilor voi uh, formula textul în așa fel încât să reiasă din acest context că e nevoie de aceste mici abatoare din nou. Și poate că putem să ne gândim la un sistem care să permită redeschiderea acestora. O să vin cu o propunere și o să vă transmit la timp. Poate că ne putem gândi la un sistem de finanțare pentru IMM-uri. IMM-urile trebuie să fie favorizate și trebuie să fie uh, subvenționate din mijloace europene, astfel încât prelucrarea cărnii să aibă loc cât mai aproape de locul de origine a animalului. Și cred că deocamdată acest sprijin este deficitar și de aceea oamenii recurg la transportarea animalelor pe distanțe lungi. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați menționat și diferențele geografice. Înțeleg foarte bine la ce vă referiți și tocmai de aceea am menționat asta în raport. Diferențele geografice trebuie să fie un uh, factor important de avut în vedere aici, pentru că uh, prin prisma uh, acestora înțelegem că, de exemplu, durata de 8 ore nu e problematică pentru o anumită regiune, dar pentru regiunea din nord, Finlanda, Suedia sau Spania, în sud, e dificil de menținut această marjă de 8 ore. Asta face ca uh, din cauza infrastructurii, ă, transportul să dureze mai mult. Și evident că trebuie să ținem cont de asta. Să nu uităm că 8 ore este un termen de referință și trebuie să ne învârtim în jurul acestuia. Putem pleca de la premisa că uh, uh, un, un transport mai lung de 8 ore poate să reprezinte excepția de la regulă din cauza unor considerente geografice speciale. Totul trebuie să fie strâns legat de faptul că, până la urmă, trebuie îndeplinite niște standarde stricte. Lucrurile au început oarecum să funcționeze. Condițiile de transportare sunt mult mai bune față de cum au fost în trecut și asta nu trebuie să se schimbe. O anumită flexibilitate e și ea necesară. Și acum că am acoperit aceste subiecte, am cam epuizat uh, ideile. Revenind, uh, subiectul micilor abatoare este unul pe care doresc să-l ilustrez clar în acest uh, raport. Sper ca la final textul pe care îl vom elabora împreună să beneficieze de sprijinul tuturor. Și, mă scuzați, revin, revin la chestiunea controalelor. O spun sincer că e a doua oară, sunt la al doilea mandat aici și m-am cam săturat că avem foarte multe acte normative care sunt mai mult de fațadă, pentru că în practică sunt greu de implementat sau nu se implementează din cauza că nu se fac controle. Dacă respectăm în Europa protecția datelor, vom știi prea bine cum vor evolua lucrurile, fiindcă în fiecare țară vom avea un organ de control, vor fi respectate aceleași reglementări și iată, dintr-o dată, reglementările încep să aibă un sens. Însă, reglementările care vizează bunăstarea animalelor sunt cumva promisiuni. Progresul este foarte lent, iar asta mă îngrijorează privesc uh, totul din perspectiva Poloniei, de exemplu, unde normele europene pentru protecția animalelor există și avem și propriile norme în acest sens. Dar nu există niciun fel de organ de control. Avem inspecțiile veterinare, e drept, însă controlele pentru protecția animalelor sunt altceva. Aceasta este o sarcină care apare cândva mai târziu. Și din când în când sunt uh, verificați și transportatorii, dar uh, foarte rar și foarte târziu. Deci nu există un organ, o autoritate care să aibă drept uh, prerogativă principală uh, ancheta și verificarea uh, situației. Eu nu cred că un asemenea oficiu ar fi foarte costisitor și ar uh, impune angajarea uh, unui număr mare de personal. Și cred că un asemenea oficiu ar aduce valoare adăugată. Discutăm adesea despre protecția animalelor, despre bunăstarea animalelor, uh, și tot acest, uh, toată această discuție se poartă fără controle. Sigur, nu vreau să spun că nu există țări unde nu funcționează lucrurile, există țări unde lucrurile merg bine, dar există regiuni unde nu este așa. Așa că, deocamdată, infrastructura e deficitară și tocmai de aceea eu uh, subliniez în acest raport necesitatea de a corecta puțin situația controlul în domeniul protecției animalelor trebuie să fie sistematizat. Și îmi cer scuze pentru că am vorbit atât de mult, spune vorbitorul. Mulțumesc! Vom reveni la acest subiect, după cum puteți deja estima, fiindcă e un subiect atât uh, interesant cât și important. Să nu pierdem din vedere faptul că micile abatoare au fost închise și au, au dispărut dintr-un anumit motiv. Nu va fi atât de ușor să le reînviem și totul e legat de niște norme sanitare stricte. Am uh, terminat uh, reuniunea, uh, a fost interesantă și fructoasă, mulțumesc tuturor, vă reamintesc în numele președintelui de Castro că pe 19 martie, seara, va avea loc o reuniune specială legată de celebrarea 50 de ani de când există PAC. Va fi Uh, interesant, trecem prin vremuri interesante și vom putea discuta despre realizările noastre din cei 50 de ani, mai ales prin prisma uh, a ceea ce ne așteaptă în viitor. Fiindcă mie mi se pare că prea puțin uh, facem apel la realizările noastre din acest domeniu. Mulțumesc și la revedere!